Dragi colegi, propun să luați loc pentru ca să putem începe reuniunea. Este o reuniune importantă, avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. La punctul 1, <clears throat> adoptarea ordinii de zi, aș dori să vă informez că se vor efectua următoarele uh, modificări. Punctul 13, avizul doamnei Costello privitor la raportul UE 2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării va fi analizat înaintea punctului 12 în această după amiază, deci înaintea audierii publice privitare la statutul societății mutuale europene. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat. Doamna Schröter va prezida comisia noastră după amiază, în acel moment. Apoi votul pe avizul doamnei McIntyre cu imm la punctul 22, plus întrebarea orală și propunerea de rezoluție pe același subiect de la punctul 23, vor fi amânate pentru reuniunea noastră din 10 iulie. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, modificăm în acest fel ordinea de zi. La punctul 2, intervențiile dumneavoastră și, mă rog, reuniunea noastră în general este transmisă și pe internet, după cum știți, și la punctul 3. Da, cuvântul doamnei Iuta Steinruck pentru a ne prezenta poziția domniei sale în legătură cu amendamentele. Sur les amendements de compromis. Amendamentele de compromis. Morgen. Bună dimineața, dragi colegi. Doamnă președinte, în primul rând, înainte de toate, vreau să spun că cooperarea cu raportorii din umbră a fost extraordinară. Am uh, lucrat cu toții intens la acest raport, ne-am întâlnit de cel puțin 10 ori și am uh, elaborat împreună poziții comune Așa că mă bucur să avem un spectru larg de amendamente de compromis. Am cuprins cam 120 de amendamente în amendamentele de compromis și m-ar bucura să, ca mâine să fie votate. Oricum, noi am lucrat din greu până la sfârșit și acum lucrăm, nu ne-am culcat pe ureche. Eu cred că rezultatul este... Uh, după cum îl puteți vedea, am criticat faptul că Comisia nu a reușit să creeze un cadru comun și tocmai de aceea împreună am încercat să ne uh, facem, să ne ocupăm de uh, integrarea socială, de o bună ocupare, de uh, un, uh, crearea unui for uh, format din parteneri social, comisie și state membre, și ONG-uri pentru o mai bună analiză a situației în întregul program, pentru că vroiam să evaluăm astfel întregul program. Și apoi am uh, ținut cont și de prerogativele de implementare ale Comisiei, dincolo de uh, progres. Am uh, ținut cont și de decizia orizontală a Parlamentului bine înțeles. A fost uh, foarte importantă discuția despre definiția întreprinderilor sociale și a inovării sociale, precum și a experimentării sociale. Vreau să vă spun că banii contribuabililor trebuie să fie alocați cu precizie, să se știe încotro se îndreaptă acel aproximativ un miliard de euro. Deci să se știe exact care e scopul lor. O altă întrebare dificilă a fost dacă să introducem sau nu un label social, o etichetă socială așadar. Am ajuns la un numitor comun, sprijinind acum cu toții această inițiativă în cadrul progres am dorit marje procentuale pentru fiecare axă, astfel încât să fim siguri că anumite domenii importante sunt promovate. Mă bucură faptul că avem o inițiativă comună pentru o nouă axă ce combate șomajul în rândul tineretului. Sperăm ca Uh, dacă Consiliul chiar ia în serios combaterea șomajului în rândul tinerilor, să ne demonstreze asta și să ia o poziție cum, uh, uh, aferent acestei, acestei decizii în cadrul negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Deci să arate că într-adevăr alocă bani pentru asta. Avem și, am introdus și principiul partenerului social. Partenerii sociali și organizațiile societății civile trebuie să funcționeze um, după formula Fondului Social European și să um, fie un for integrat uh, pe toate nivelurile. La Uniunea Europeană trebuie să existe un for strategic de consiliere. În cadrul EURES transmitem un semnal clar pentru parteneriate. Parteneriatele uh, prin, prin axa, frontaliere prin axa EURES trebuie să fie finanțate. Asta ne arată toate statele membre care se tem că pe viitor nu vor mai primi uh, fonduri dacă totul se va derula prin uh, Fondul Social European. Eu sper ca toate grupurile politice să fie pentru uh, Uh, consolidarea bugetului EURES, astfel încât să avem nu doar voința de a acționa, ci și mijloacele financiare. După cum spuneam, am găsit uh, uh, compromisuri foarte bune, am discutat în termeni mult mai concreți decât o face Comisia în propunerea sa și a fost foarte important să facem asta pentru a dicta exact direcția uh, Vreau să vă mulțumesc pentru, pe această cale pentru uh, cooperarea constructivă. Toată lumea a pus osul, așa că vreau să vă mulțumesc pe această cale, sperând ca mâine să avem un vot pozitiv. Comisia, Consiliul, mă scuzați, își va prezenta mâine poziția comună pe acest subiect. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Jacques Boulon. Președinte. Euh, euh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să felicit raportarea pentru o muncă intensă și pentru o atitudine foarte deschisă. Mulțumesc și celor raportorilor din umbră, pentru că dezbaterile au fost foarte fructoase, rodnice. Am puține lucruri de adăugat, sunt multe amendamente de compromis și uh, sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. Noi am vrut să punem accentul pe locurile de muncă locală și să nu prioritizăm neapărat mobilitatea, care în contextul acesta nu ne pare că este o prioritate. Există însă două puncte, și anume legăturile transfrontaliere și prima, primul loc de muncă EURES. Astea sunt excepții. În rest am pus mai degrabă accesul, accentul pe progres și pe microfinanțare și antreprenoriatul social, ajutorul pentru IMM-uri de asemenea, pentru că acestea creează cele mai multe locuri de muncă. La um, atribuirea procentelor uh, în legătură cu care am discutat, mai avem încă un punct de rezolvat în cadrul PPE, îl vom rezolva în această după-amiază. E vorba de suma uh, de care dispune Comisia, cele 5% care sunt prevăzute să fie reduse la 2% și 3% însă mai rămân de atribuit și la PP am decis să se atribuie acestea pentru microfinanțare. Dar vom discuta în această după amiază pentru a vedea dacă avem o problemă cu uh, nivelul transfrontalier. Am uh, pune mai multă prioritate cu acest, pe ele, cu aceste 3%, dar nu pot să prevăd uh, decizia pe În rest, mm, după cum bine a spus doamna Steinu, cred că acest program este uh, complet. Ea a adăugat acolo un capitol cu educația, inovarea pentru tineret și pare să fie o bună reacție la problemele actuale. Și în ce privește inovarea și schimbările sociale, mulțumesc celorlalți raportori din numără pentru că ne-au acceptat propunerile, poate au fost cam originale, dar sper că au fost constructive și sper că vor aduce mai multă convergență socială în proiectele pilot pe care le-am prezentat. Madame... Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc și în primul rând mulțumesc sincer raportarei. Totdeauna în comisii și în Parlament uh, se spune mulțumim raportorului, mulțumim raportorului din umbră. Uh, <laughs> uneori e formal, dar aici raportarea chiar a făcut toate eforturile pentru a include toate grupurile la dialog și pentru a încerca să găsească un acord global pe eh, toate propunerile și asta, pentru asta a fost nevoie de mult timp și de multe eforturi și chiar îi mulțumesc. În general, noi susținem raportul, există câteva probleme însă minore, nu voi intra în detalii pentru că raportarea deja a făcut-o, dar poate voi sublinia. Bun, în prezentarea mea enunț punctual câteva lucruri, dar vă spun că 99% ne satisface, dar câteva comentarii, deci. La, la amendamentul avem o problemă în legătură cu uh, egalitatea de tratament în, pe probleme de impozit. Știu că e doar un considerent, dar totuși nu avem o mică problemă cu asta. De asemenea, amendamentul S, unde se vorbește despre criză, da, acesta deja este acoperit de cel mai recent set de compromisuri. Nu, dar ca să ne asigurăm să nu fie uh, acolo formularea criza actuală, pentru că sper că până prin 2016 o să scăpăm de ea. Bun, avem așa apoi un amendament cu guvernanța socială, e un uh, termen, nou, știu că domnul Boulon uh, dorește, ține foarte mult la acest termen. Din nou vom susține, dar dorim că, să spunem că nu vom vota împotriva amendamentului de compromis, dar e un termen nou și ne, puțin ne preocupă noutatea asta. Și apoi la amendamentul Q vorbim de drepturile lucrătorilor și noi credem că ar trebui să vorbim la nivelul Uniunii Europene și nu în întreaga Uniune Europeană. Credem că ar fi o formulare mai bună dar nu vom vota împotriva acestui amendament, dar credem că ar, ar exista o formulare mai bună. Și încă ceva. La amendamentul LLL. Nu că obiectăm, nu e că obiectăm, însă includem aici o listă destul de lungă de exemplu, actorii din economia socială. Eu susțin economia socială, dar mă preocupă faptul că nu prea dispunem de fonduri. Ai nevoie ca banii să fie foarte bine alocați. Și dacă adăugăm o listă întreagă de oameni, la o listă deja de, foarte lungă, atunci se vor disipa uh, banii alocați și nu se vor uh, atinge obiectivele mai uh, avem problema aceea cu uh, impozitele, dar în, se, în, rest, în rest vreau să felicit într-adevăr raportarea și vreau să îi mulțumesc pentru abordare foarte pozitivă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau și eu să felicit pe doamna Steinruck, Steinruck pentru calitatea modului în care am conlucrat cu raportul ei din umbră. Salut această colaborare. Pe fond au fost propuse multe compromisuri și s-a ajuns la multe compromisuri și îmi pare bine că acest program uh, scoate la lumină un, o mare provocare cu care ne confruntăm, lupta împotriva Ehm, sărăciei și excluziunii sociale și noi subliniem acest lucru, o valorificăm în acest program, susținând activitățile partenerilor sociale, ale ONG-urilor și consolidând ehm, experimentarea socială. Și în al doilea rând, vreau să spun că, da, e adevărat că a fost destul de greu să găsim definiții în mai multe cazuri și cred că astăzi compromisurile ne pot satisface. Și în final aș mai spune că mulțumesc acestei, uh, acestui al patrulea pilon uh, dedicat tineretului. Iată o inovație foarte importantă și trebuie să punem accentul pe tineret pentru că situația tineretului pretutindeni în Europa este catastrofală și tinerii au cu adevărat nevoie de Parlamentul European care invită la inițiative pozitive. Deci, faptul că în acest program se dedică un pilon tinerilor pentru a lupta împotriva fenomenului șomajului și pentru a uh, promova ocuparea și, a, și protecția socială și a păstra, până la urmă, vinsul european, cred că mă satisface și, oricum, în general, mulțumesc și raportorilor din umbră și doamnei Steinuc, din nou. Mulțumesc, doamna Țimă și apoi domnul Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Mulțumesc. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi mult doamnei Steinuc, pentru activitatea minunată Totuși, au fost 392 de amendamente, au rezultat 125 de amendamente de compromis. Mie mi se pare că e totuși un, rezumat, un uh, rezultat bun. Vreau să o complimentez pe doamna Steinruck pentru ceea ce a făcut. Mie mi se pare că rezultatul este foarte important și sunt de acord cu estimările făcute, pentru că s-a spus că Comisia nu a reușit să ofere o structură și o direcție propunerii sale, iar noi, prin acest raport, oferim claritate. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus pe această temă, pentru că mi se pare că am pus bazele de lucru pentru, pe mai departe. La multe amendamente de compromis, uh, multe amendamente de compromis vor fi susținute de noi la vot, chiar dacă nu suntem pe deplin de acord cu toate, iar acolo când va fi vorba despre uh, antreprenoriatul social, să știți că noi va trebui să ne gândim foarte bine cum anume vom uh, trata compromisul. Practic, noi uh, privim uh, antreprenoriatul social puțin mai critic decât ceea ce a rezultat în compromisuri, pentru că noi Credem că trebuie să ne gândim și în termenii schimbării paradigmelor. Până acum, uh, uh, sfera socială era o sferă între uh, sferele formale și autorități. Se schimbă paradigma, mi se pare că este foarte critic, dar există și multe aspecte pozitive care au rezultat la negocieri, iar amendamentele depuse de raportoare sunt foarte bune. Vreau să îi mulțumesc în special pentru inițiativa mobilității transfrontaliere și pentru modul în care a prezentat-o în acest raport. Mi se pare că e urgent să se întâmple asta, la fel și principiul parteneriatului este foarte, foarte important. Și cred că avem nevoie de acel for european de consultare în plan european. Mulțumesc, domnul Thomas Mann și apoi doamna Schroeter. Mulțumesc! Mă bucur foarte mult că există un sprijin larg pentru amendamentele de compromis. Iuta, e vorba de un text legislativ. Nu e ca și când faci rezoluția ta sau o declarație. De aceea este foarte important ca detaliile să fie perfecte. Iar uh, la ceea ce a rezultat, jos pălăria. Vreau să menționez câteva aspecte care mi-au fost, uh, care mi-au fost foarte importante. Mi se pare important ceea ce a spus Marian Harking în ceea ce privește implicarea partenerilor sociali. Mie mi se pare foarte important să putem spune uh, Mm, mai mult decât uh, participați veniți la masa negocierilor. Vrem, de fapt, să implicăm într-o manieră structurată. Întotdeauna spunem că vrem contact cu societatea civilă. Ei bine, partenerii sociali și mulți uh, alții din organizații sociale joacă aici un rol important. Multe dintre informațiile obținute nu le-am fi avut dacă nu am fi avut acest dialog structurat. Mi se pare că acesta este un pas foarte important înainte. Sigur că nu orice organizație este comodă, dar Ideea este că trebuie să rezistăm și dacă la final avem un uh, rezultat decent, atunci uh, e foarte bine. Cred că la compromisul ZZZ avem ceva foarte bun. Și e foarte important să trecem de la vorbe la fapte și să spunem uh, comisiei că trebuie să, uh, dispun- să, să ofere bani. Nu trebuie să fie bani noi, ci putem să găsim transferuri, dar trebuie să găsim niște puncte cheie care să fie respectate. Ideea este că nu putem să spunem dintr-o dată că cineva e parte a unei generații pierdute. Deci nu se poate chiar așa. Tocmai de aceea mă bucur accentele care au fost puse. Uh, în ceea ce privește parteneriatele uh, de frontieră EURES, am spus că vrem să mai discutăm puțin la PP. EURES este deja un domeniu foarte, foarte important, iar aceste parteneriate transfrontaliere existente uh, sunt un element foarte important pentru a spune că avem o valoare legată europeană prin promovarea EURES. Iar posibilitatea finanțării e destul de clară. Există niște rezerve financiare la Comisia Europeană care eh, pot fi utilizate. Nu trebuie creat un nou oficiu bugetar pentru a eh, debloca aceste rezerve mă bucură foarte mult că pot exista parteneriatele EURES. Am primit multe scrisori cu, cu unii manifestându-și îngrijorarea și spunându-ne că dacă EURES nu uh, va mai exista, e periclitată existența unor relații foarte bune până acum. Încă o dată, o bază minunată de lucru. Mâine la vot vom avea un consens, iar faptul că au rezultat atâtea amendamente de compromis uh, arată că, într-adevăr, s-a cooperat bine la nivelul tuturor grupurilor politice. În primul rând prin uh, raportori din umbră și apoi prin transmiterea informațiilor mai departe. Totul a funcționat de minune, felicitări, să sperăm că mâine la vot uh, rezultatul va fi același. Da, da, iată o, o avalanșă de complimente pentru raportarea asta. Doamna Schröter. Um, das muss ich sagen. Das waren sehr strukturierte. Da, păi l a meritat laudele. A fost un proces structurat. Așa este, a fost un, un proces structurat. Nu contează mâine câte amendamente avem, 300 sau nu. Uh, ideea este că uh, se putea aborda o atitudine pasivă, lăsând cele 300 de amendamente neatinse pentru ca mâine să le votăm, dar nu. S-a cooperat, s-a lucrat pe amendamente de compromis, astfel încât poziția reprezentată în acest raport va beneficia cu siguranță de o majoritate pentru că toată lumea a participat cum trebuie. Există foarte multe detalii importante, după cum a menționat și domnul Bulon, care apar acum în raport. Prin urmare, Mie mi se pare că la negocieri va fi foarte importantă această poziție. Mi se pare că această decizie e inclusă și în cadrul financiar multianual, iar cert este că noi ne-am poziționat ferm, ținând cont de nevoile populației europene, în special în ceea ce privește tineretul uh, în șomaj. Vreau să subliniez faptul că uh, parteneriatele EURES și distribuirea uh, mijloacelor financiare uh, reprezintă un lucru foarte important și mi se pare că s-a găsit o cale bună de lucru. Sigur că s-a ținut cont de deblocarea rezervei, dar mi se pare că asta arată foarte clar că avem uh, o sarcină pe rol. Deci, mi se pare că noi uh, am oferit un uh, proiect de raport foarte bun la acest capitol ținând cont de prerogativele noastre. Există totuși un subiect cu care nu suntem de acord, și anume faptul că nu vrem uh, definiția pentru uh, inovare socială. Ideea este că inovarea socială este un uh, domeniu în faza de experimentare și mi se pare că toate celelalte condiții cadru din raport referitor la cine primește banii și în ce condiții și cum arată marjele procentuale și cum arată punctele cheie. Deci toate aceste aspecte sunt bune pentru că arătăm clar pentru ce sunt utilizați banii și nu să fie cheltuiți aiurea. Dar un instrument pentru inovare limitat la o definiție a inovării sociale, dat fiind că nu avem cum să prevedem ce se va întâmpla pe în șapte ani, dat fiind că acum suntem în criză, dat fiind că criza ne-a arătat că mereu putem fi surprinși, mi se pare totuși uh, inoportun. Așa că avem rezerve cu privire la această idee. Nu cred că este necesar pentru acest instrument și am mari rezerve dacă vrem să limităm într-atât acest instrument printr-o definiție fermă. Mulțumesc. Madame Estrela... Doamna Estrela și după aceea doamna Sinclair. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș începe și eu prin a mă alătura colegilor mei în a felicita pe raportoare, pentru că cred că a a avut o activitate excelentă, a elaborat un raport extrem de important, după cum, după cum este dovedit și de importantul număr de amendamente și de numărul de amendamente de, de, amendamente de compromis la care s-a ajuns de asemenea. V-aș atrage atenția asupra amendamentelor uh, care merită susținerea raportoarei și susținerea Comisiei noastre. Uniunea Europeană ar trebui să-și adapteze cadrul legislativ noilor necesități care există în acest moment cu o legislație inteligentă și trebuie de asemenea să țină cont de noile riscuri la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor nu trebuie să uităm nici de nevoia de a găsi un echilibru între muncă și viața de familie, atât pentru femei cât și pentru bărbați. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că îmbunătățirea condițiilor de muncă înseamnă și mai multă flexibilitate și Uh, crearea de structuri pentru a susține și familia, viața familială și măsuri de susținere pentru a exista posibilitatea unui concediu atât maternal cât și paternal. De asemenea, trebuie să susținem antreprenoriatul în rândurile femeilor, ba chiar trebuie să-l încurajăm uh, prin, de exemplu, soluția microcreditelor. pentru că dacă facem așa, va crește numărul femeilor active și numărul femeilor angajate, așa cum se și dorește în strategia Euro 2020. În 2010 s-a creat instrumentul de microfinanțare care poate fi per, foarte bine folosit pentru a, ă, pe de o parte, încuraja antreprenoriatul femeilor și apoi de a combate în același timp sărăcia. Și în concluzie, aș mai spune că este foarte important ca egalitatea de șanse să apară acolo în raport la locul cuvenit uh, pentru că se dorește să se facă eforturi pentru inovare, pentru schimbări sociale, deoarece femeile sunt o parte importantă a societății și joacă un rol important și în inovare și în schimbările sociale. Mulțumesc. Doamna St. Clair. Mulțumesc, doamnă președinte. De la început spun că felicit raportoarea pentru tot ce a făcut pentru elaborarea raportului. Poate că nu sunt de acord cu raportul întregime, dar e clar că uh, au raportarea a făcut multe eforturi pentru elaborarea sa. E vorba de uh, aspecte importante, de elemente importante, nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Uh, Problema o văd eu în uh, implementare, în punerea în aplicare a uh, dreptului comunitar și a modul său disproporționat în uh, Regatul Unit. Guvernele au, au pus în aplicare legile europene în Marea Britanie chiar mult mai sever, mult mai dur decât patriarii noștri în Europa și chiar Uniunea Europeană nu are niciun mecanism care să permită un fel de egalizare a standardelor pentru toate uh, statele europene în uh, domeniul implementării actului comunitar și asta s-a făcut până la urmă în detrimentul IMM-urilor din Regatul Unit. Au pierdut locuri de muncă. Uh, IMM-urile și micro-întreprinderile nu au avut acces, au, au, au avut în mod foarte dificil acces la finanțare, însă guvernul uh, din păcate, guvernul uh, din Marii Britanii pare să fie mai implicat în treburile uh, Uniunii Europene și ale Comisiei decât în a apăra drepturile lucrătorilor europeni. Um, doamna McIntyre, mai avem aici un coleg care reprezintă aici Partidul de Guvernământ și, mă rog, nu știu dacă le convine, dar acesta este adevărul și aș vrea să îmi transmită mesajul către domnul Cameron, pentru că uh, au exprimat destule critici uh, împotriva guvernului domniei sale și în epoca austerității, Parlamentul, uh, iată că dă și el dovadă că nu cunoaște adevăratul uh, înțeles al cuvântului austeritate, pentru că ține lecții uh, statelor naționale despre austeritate, dar văd că în fiecare comisie din care fac parte, în fiecare instituție europeană, uh, crește bugetul în loc să scadă și ei cer doar celorlalți uh, să-și reducă bugetul. Deci, vă rog să mm, fim sinceri, e vorba până la urmă de faptul că până, nici măcar în acest raport nu există uh, evaluări de impact. Dar eu primesc o mulțime de e mail de la IMM-uri care se plâng de faptul că pur și simplu dau faliment din cauza birocrației Uniunii Europene, din cauza imposibilității de a accesa fondurile. Uh, și nu costă asta doar, în, doar Marea Britanie, ci și alte țări, de exemplu în Irlanda, unde am fost uh, recent. Uh, la fel spun și irlandezii care s-au săturat de faptul că uh, nu pot înțelege regulile și apoi nici la Uniunea Europeană nu se înțelege că birocrația și regulile le, nu fac decât să le facă rău. Mulțumesc, doamna McIntyre. I think I... Mulțumesc, doamna președinte. Cred că pot să vă dau garanții că nici domnul Cameron, nici domnul Clegg nu au nevoie de sprijinul uh, doamnei Sinclair. Deci, haideți să trec repede. Eu am senzația că majoritatea observațiilor se aplică mai degrabă următorului punct de pe ordinea de zi și nu uh, celui despre care discutăm acum. Acum, Vreau să mulțumesc, doamnei raportor, pentru că au existat foarte multe amendamente, ați reușit să faceți multe amendamente de compromis și acest lucru trebuie lăudat. Eu găsesc că e bine uh, că aceste programe vor continua și că vor exista mai multe um, acțiuni pentru a sprijini inovarea socială și experimentarea socială. Dar cred că ar fi bine să favorizăm și schimbul de bune practici. Deși nu am depus uh, niciun fel de amendamente, avem mai multe îngrijorări cu unele dintre amendamentele de compromis pe care aș vrea să vi le împărtășesc acum. De exemplu, nu am fi de acord cu mărirea bugetului. Eu cred că obiectivul nostru ar trebui nu să cheltuim mai mult, ci să cheltuim mai puțin și într-un mod mai eficient. De asemenea, chiar dacă suntem de acord cu intenția acestor acțiuni, credem că în anumite domenii vor exista suprapuneri, ca de exemplu cu EURES. Credem că EURES va fi în concurență cu serviciile naționale care se ocupă de um, piața muncii. În ce privește tineretul. Da, bineînțeles că suntem de acord cu finanțarea celor măsuri care permit tinerilor să-și găsească un loc de muncă, dar am preferat niște măsuri mai orizontale care să se aplice întregii pieții, a muncii și să avem o mai bună utilizare a resurselor. Însă, sunt bucuroasă să spun că mai multe Amendamentele de compromis uh, se vor bucura de sprijinul nostru, mai ales în ceea ce privește uh, microfinanțarea. Și știu că majoritatea grupurilor politice uh, sunt de acord cu aceste amendamente de compromis, dar am vrut să evidențiez poziția grupului meu. Mulțumesc! Am să dau din nou cuvântul doamnei raportor și apoi aș vrea să adaug și eu ceva. Mulțumesc! Mă bucur um, pentru cuvintele de laură, laudă um, exprimate, dar eu trebuie să le transmit mai departe. Mulțumesc uh, secretariatului, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au contribuit într-o manieră extraordinară. Prin urmare, împărtășesc cu ei lauda. Nu sunt de acord cu criticile celor care nici nu au participat la discuție. Toți cei care au participat pot să confirme, sunt sigură, că am încercat să luăm în serios toate observațiile, iar mulți dintre noi în cadrul discuțiilor s-au uh, îndreptat într-o direcție sau alta. Așa că văd că acum unele grupuri, de, unele grupuri politice uh, au exprimat câteva critici, chit că nici măcar nu au încercat să mm, contribuie la amendamentele de compromis. Avizele de la cealaltă comisie au fost foarte importante pentru noi și conțin uh, elemente care se regăsesc și în amendamentele noastre de compromis. De exemplu, a contribuit uh, femeie, com, Comisia FAM. Ne pare rău totuși că mari părți uh, din programul Progres au fost transferate către alte programe. Am subliniat în repetate rânduri că egalitatea și antidiscriminarea reprezintă lucruri, elemente în programul nostru. Uh, ich will hier noch mal... Pe această cale doresc să subliniez că dacă vrem într-adevăr să demontăm șomajul în rândul tinerilor, nu putem să o facem fără proiecte concrete, inițiative concrete și la un tarif zero. Cine crede asta, nu știu, trăiește pe altă planetă. Avem nevoie de proiecte concrete și tocmai de aceea am fost de acord. Nimeni uh, nu e dispus uh, să arunce cu banii pe fereastră, ci suntem cu toții conștienți de situația din Europa și din bugetele, la bugetele europene. Tocmai de aceea am fost uh, de părere că e foarte important să transmitem un semnal ferm, pentru că de ani de zile se discută despre abolirea șomajului în rândul tinerilor, însă nu se face nimic concret. Iar uh, statisticile confirmă asta. De asemenea, am uh, introdus definiții pentru că pentru noi a contat claritatea. Voiam să știm exact pentru ce sunt alocați banii în cele din urmă. Am discutat și despre tema antrepre- antreprenoriatului uh, social. Ei bine, trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva să fie accesați bani de unii care nu au nevoie de ei. Și tocmai de aceea am uh, fost foarte prudenți în formulările uh, făcute. Vreau să transmit un mesaj foarte ferm unor colegi. Am uh, făcut amendamente de compromis în ceea ce privește parteneriatele transfrontaliere și finanțarea acestora și și în ceea ce privește uh, viața socială și așa mai departe. Finanțarea EURES și uh, deblocarea rezervei uh, reprezintă un subiect foarte important nu luăm bani din alte locuri, ci luăm bani din rezerva comisiei. Am vrut să nu, uh, să nu ciuntim uh, însemnătatea altor programe și să luăm bani de acolo. Doar uh, menținând acest status quo, o să putem să votăm mâine amendamentele, amendamentul acesta de compromis. În rest, eu cred că discuția a fost foarte bună. Mulțumesc tuturor mulțumesc uh, pentru modul în care s-a cooperat. Iată, se vede uh, din pozițiile detaliate exprimate de fiecare și în modul în care acestea au fost respectate cât de mult și cât de asidu am muncit. Cert este că am găsit o cale comună și pentru asta vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Vom vota raportul dumneavoastră mâine. În ce mă privește, vrem să fac trei remarce. Mai întâi, privitor la acest vot. Și aici uh, va trebui să obțin și acordul coordonatorilor. Și apoi alte două aspecte. Când vom vota mâine, acest raport va fi prima bază legislativă asupra căreia va vota o comisie parlamentară. Deci uh, suntem deschizători de drumuri sau poate suntem cobai, nu știu. Și atunci suntem primii care vor aplica această regulă comună potrivit căreia într-o bază legislativă nu anticipăm acordul final asupra bugetului ceea ce înseamnă că peste tot unde uh, apar cifre, acestea vor fi înlocuite cu paranteze. Și dacă există amendamente care nu au fost incluse într-un amendament de compromis și care conțin cifre, ei bine, ele nu vor figura pe lista de vot. Deci, vă rog ca mâine să nu aveți aerul uh, mirați dacă în amendamentul dumneavoastră, care nu a fost inclus într-un amendament de compromis, figurează cifre, uh, el nu va fi supus la vot. Din uh, farmecul uh, unei baze legislative și a unui acord în prima lectură, mai rezultă și alte <laughs> lucruri. De obicei, în instituția noastră ne-am obișnuit să primim un mandat din partea Comisiei uh, Parlamentare, aici Comisia de Ocupare, și să mergem în, la negociere cu Consiliul și Comisia, deci aceste trialoguri, și apoi să ajungem la sesiunea plenară unde se votează amendamentele de compromis uh, care au fost discutate cu celelalte două instituții. Aceasta era regula până acum, sau tradiția, dacă doriți. Una dintre comisiile cu care cooperăm deseori a vrut să lanseze o nouă procedură care uh, se va desfășura astfel. Vom vota amendamentele, dar nu vom vota și textul final. Ieri, când am avut această reuniune a grupului de contact, unde era prezent și președintele Parlamentului, am pus din nou întrebarea și dumnealui ne-a cerut să suspendăm orice vot înainte de soluționarea uh, problemelor transversale. Dar, pe de altă parte, avem un mandat pentru a accelera munca asupra bazelor legislative pentru a putea lansa discuția cu Consiliul. Drept urmare, iată ce vă propun eu. Mâine vom vota amendamentele și rezoluția, însă nu vom vota rezoluția legislativă. ceea ce înseamnă că vom avea doar un vot în suspans și vom putea să efectuăm acest vot în luna iulie dacă vom primi această, uh, acest mandat și dacă această linie de orientare pe probleme de ocupare va deveni una orizontală, ori după ce se vor fi încheiat trialogurile, la toamnă vom vedea cum ne uh, schimbăm atitudinea. Deci mâine, pe lista de vot, vor exista 120 de amendamente de compromis, deci până la litera 5 de T. Apoi, Apoi vom vota propunerea de rezoluție legislativă, dar nu vom vota propunerea legislativă în ansamblul său. Nu știu dacă din tot uh, acest limbaj birocratic atât de complicat uh, toată lumea a înțeles și dacă ați fi de acord. Da, se pare că da, minunat, vă mulțumesc. A treia observație. Așa cum probabil știți, apropo de raportul doamnei eh, Steinruck, am solicitat avizul serviciilor juridice, pentru că unii ne-au spus că în acest text se spun lucruri care nu sunt autorizate. Serviciile noastre juridice ne-au dat dreptate și au dat mai ales dreptate doamnei raportor, deci ne bucurăm de calitatea serviciilor noastre juridice. Dar am mai cerut părerea serviciului juridic și asupra unei alte dimensiuni. Ce vrea să facă Comisia Executivă cu EURES? Inițial, era un regulament care uh, gestiona EURES și aici Parlamentul nu avea puterea de codecizie. Între timp, au existat mai multe inițiative pentru punerea în aplicare a programului EURES. Astăzi, Comisia dorește să schimbe aceste măsuri de punere în aplicare a programului EURES fără a revizui regulamentul în sine. Ori, acum temeiul juridic al acestui regulament s-a modificat, pentru că acum ține de codecizie. Și noi considerăm, și serviciul juridic a spus că aveam dreptate, că Comisia nu poate să schimbe măsurile de aplicare ale programului cadru din momentul în care temeiul juridic al regulamentului inițial s-a modificat. Deci, dacă sunteți de acord, am să îl sesizez pe comisarul uh, competent și să-i spun că nu poate să facă acest lucru dacă nu modifică în mod formal regulamentul de bază. Și acest lucru, bineînțeles, presupune prezentarea unui text în fața Parlamentului și derularea procedurii de codecizie. Îmi pare rău că trebuie să intru în asemenea detalii tehnice în fața plenului comisiei, dar uneori ele sunt uh, indispensabile. Așa vom face Și mâine vom vota, cum v-am spus, asupra raportului doamnei Steinruck. La punctul 4 îi dau cuvântul doamnei McIntyre pe tema amendamentelor depuse la raport la proiectul dumnei de aviz asupra IMM-urilor, competitivitate și oportunități de afaceri. E vorba despre un proiect de aviz destinat Comisiei ITRE. Aveți cuvântul, doamnă raportul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor și pentru susținerea lor și clar că este un subiect important pentru noi toți. Salut faptul că am putut să întârziem, să amânăm votul pentru acest aviz până luna viitoare, pentru a putea dispune de timp, plus să um, facem o treabă serioasă și în legătură cu compromis, compromisurile. Textul s-a întors uh, de la tradus la sfârșitul săptămânii trecute. Și, și na, până la urmă uh, trebuie totuși textul acesta să fie respectat și analizat cum se cuvine și mulțumesc uh, tuturor pentru susținerea acordată și pentru că mi-ați susținut. Există 62 de amendamente. și elaborăm compromisuri acum care vor fi expediate tuturor înaintea uh, întâlnirii uh, raportorilor din umbră. Au existat ceva probleme cu uh, traducerea, dar aș vrea să spun că amendamentul 23 din partea domnului Pupakis, textul în limba elenă mm, spunea că îmbunătățim accesul mass media la la uh, finanțare. E vorba de IMM, nu de mass media. Da, IMM-urile au acces la finanțare. Bun, dar s-a corectat această eroare. Am vrut doar să vă spun în cazul în care uh, veți examina amendamentele și compromisurile. Deci pot spune că uh, am speranța că vom ajunge la niște compromisuri care se vor bucura de un uh, sprijin cât mai larg. E un aviz uh, chiar important și sper că vom avea succes cu el. Așadar, în final, mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc. Oh, no, da, uh, colega mea m-a ținut de vorbă. Mă scuzați. Bine, acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc doamnei McIntyre pentru activitatea domniei sale și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o pe acest raport. De asemenea, doresc să mulțumesc președinte pentru că a amânat votarea. Noi am primit traducerile, cred că vineri, uh, târziu, după amiază joi, joi seara, nu mai țin minte exact, dar oricum era pe când deja mă întorceam în uh, Regatul Unit. Credem că este un aviz important și important să avem și timp destul la dispoziție ca să-l discutăm cum se cuvine, pentru că există destule amendamente Uh, depuse pe aceleași alineate și există și compromisuri uh, sau vor fi, va fi necesar să ajungem la niște compromisuri. Avem niște amendamente de calitate foarte pozitive pe care le vom susține de la început, dar uh, avem nevoie de compromisuri, mai ales la, la alineatele 2 și 6. Multe amendamente la 2 și 6 aduc un aer pozitiv și aduc o contribuție valoroasă la vis și trebuie incluse într-un text pe care să cădem cu toții de acord. Da, da, amendamentul, amendamentele domnului Pupakis au cauzat destule perplexități uh, asistenților mei, dar mă bucur că s-a îndreptat acea greșeală. Amendamentele domnului Schröter, mai ales 12 și 34, Aș dori să le analizăm. Amendamentul 12, cred că aș putea susține ideea acestui amendament, dar tra- cel traducerea în limba engleză mă face să am dificultăți în a uh, înțelege, înțele, mă rog, sensul exact. Poate că voi depun amendamente pentru a corecta această situație și la 34, amendamentul doamnei Schroeter, din nou am un semn de întrebare. Nu știam că există un observator european pentru IMM-uri. E, e vorba de organizare care chiar există, organizații care chiar există sau e doar o formulare de natură generală? Nu am fost uh, sigur dacă există această organizație sau noi cerem să se înființeze o nouă organizație. De asemenea, amendamentele 13 și 14 nu mai țin uh, cont de textul nostru care vorbea despre accesul la finanțare și era deja incorporat în al, al, al doilea proiect de aviz al doamnei McIntyre și acolo nu apare la amendamente, practic nu se ține cont de el. Dar cred că e vorba de o uh, eroare de formulare, pentru că sunt două amendamente, 13 și 14, pe care altfel le-am susține. Uh, dar nu dorim ca, nici ca adăugarea noastră să dispară din text. La amendamentul 18 cred că orice fel de regulament poate crea o povară suplimentară. Nu pot să susțin textul de la începutul amendamentului 18, pentru că chiar și cel, cele mai necesare regulamente pot uh, crea poveri. Eu am uh, fost, uh, am condus un, un IMM, un SRL, timp de mulți ani de zile și știu că așa e situația, dar câteodată e necesară. E necesară pentru că unele regulamente chiar sunt necesare și ăsta e adevărul. Chiar dacă sunt necesare, creează anumite poveri suplimentare. Dar cred că putem să cădem de acord că avem nevoie de regulamente mai simple și mai ușor de pus în aplicare și cu standarde mai bune pentru lucrători, care să coste mai puțin bani și mai puțin timp și pentru angajatori. Um, merci. Mulțumesc. Doamna Rainer și doamna Sinclair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru faptul că a încercat la reuniunea raportorilor din umbră să țină cont de diferitele amendamente. A încercat să le discute cum trebuie. La început a spus uh, că putem să fi mai flexibil cu calendarul pentru a vedea exact ce se întâmplă uh, la ITRE. Cei de la regulamentul ne permite să discutăm în tihnă amendamentele în așa fel încât să găsim compromisuri fezabile. În ceea ce privește subiectele de tratat, mă acces pe două dintre ele. Pentru mine, protecția lucrătorilor este foarte importantă. Dată fiind debirocratizarea, nu trebuie să mm, ne lăsăm uh, păcăliți în crearea unei societăți uh, mm, uh, în două clase, și anume lucrătorii pentru IMM-uri și ceilalți lucrători. Deci nu se poate așa ceva. Uh, nu se poate să uh, închidem ochii, de exemplu, în ceea ce privește protecția lucrătorilor în sănătate. Nu, protecția lucrătorilor este protecția lucrătorilor și gata. Mai ales în uh, ceea ce privește regula one in, one out, mi se pare că nu, nu trebuie să ne pripim. Și apoi, în ceea ce privește beneficiile sociale, e foarte clar că trebuie să vedem care este rolul IMM-urilor și să vedem cum anume sunt prevăzute uh, condițiile de sănătate și așa mai departe, să vedem exact cum le, le putem alinia din punct de vedere social. În al doilea rând, al doilea aspect pe care vreau să-l tratez eu aici, se referă la rolul IMM-urilor în inovarea pentru viitor, precum și educarea, formarea duală și subliniez dual, astfel încât tinerii să fie pregătiți cum trebuie pentru provocările viitorului. Dar uh, să nu facem asta pe motive administrativo-birocratice, mai ales uh, dată fiind criza economică și financiară. Tuturor ne-a devenit clar că accesul la piața muncii pentru tineri trebuie să fie facilitat, iar IMM-urile care sunt inovatoare și care pun uh, pe picioare foarte multe proiecte sociale ar trebui să fie uh, favorizate, mai ales pentru uh, formarea tinerilor. Deci formarea tinerilor trebuie să fie un subiect foarte important în ceea ce privește accesarea pieței mai târziu, pieței muncii. Doamna Sinclair și apoi doamna Schröter. După care închidem lista vorbitorilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei McIntyre pentru acest uh, proiect de aviz Nu vă surprinde faptul că sunt de acord uh, în mare parte cu ceea ce a spus uh, doamna McIntyre. E o tentativă mm, bună, decentă, în ceea ce privește abordarea problemelor IMM-urilor, probleme cu care se confruntă nu doar în Regatul nici ci probabil peste tot în Uniunea Europeană. Suntem, cu tot, a, suntem amândouă din West Midlands și probabil că a, uh, suntem vizați de a, același număr de a, alegători. Oricum, eu mă întâlnesc săptămânal cu alegătorii mei, să știți. Ideea este că i-aș spune domnului Benion că trebuie să înțeleagă problemele care se confruntă IMM-urile nu doar din West Midlands, ci de peste tot uh, din uh, Uniunea Europeană. Doamnă Doamnă McIntyre, iată, aici avem uh, un aviz și este <laughs> foarte interesant. Uh, trebuie să să explicăm cum trebuie problemele. Și de asemenea mă interesează faptul că până la urmă vorbim foarte frumos, ne propunem lucruri interesante, dar cam atât. În anul 2009 am avut o federație a micilor antreprenori și uh, um, am avut, uh, prin prisma legilor europene, mai multe întâlniri cu antreprenorii și probabil țineți bine minte ce manifest ne-au prezentat. Dar, și au spus în primul rând, uh, vă rog frumos, lăsați Uniunea Europeană să nu mai intervină în treburile noastre. Au trecut trei ani, dăm și mai multă legislație europeană care vizează micile întreprinderi. Am, am întâlnit uh, cu reprezentanții și George Osborne spunea despre, vorbea despre impactul asupra IMM-urilor uh, uh, în general, dar nu discuta despre elefantul în încăpere, despre Uniunea Europeană. Uh, și despre faptul că era neputincios în fața contracarării influenței Uniunii Europene. Dumneavoastră, în calitate de uh, membru al uh, Parlamentului European, uh, reprezentant al puterii din uh, Regatul Unit, trebuie să faceți tot posibilul ca să, uh, într-adevăr, să protejați imm pentru, pentru că până acum ați eșuat lamentabil. Bun, și acum dau cuvântul doamnei Schröter. Să vreau să-i aduc aminte doamnei Sinclair că membrii supleanți din această comisie sunt membri cu drepturi de pline și nu există niciun fel de discriminare între membrii plini și membrii supleanți. Și am să iau doar două exemple din grupul PPE, domnul Șogor, este raportor pentru un dosar foarte important în domeniul statisticii și doamna Sipel de la grupul uh, Socialist și Democrat este și ea raportor pentru dosarul în ce privește accesul la uh, achizițiile publice. Deci vă rog frumos să nu mai faceți asemenea observații. Doamna Schröter. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich... Mulțumesc. Vreau să mă refer la cooperarea cu raportoarea. Îi mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Am avut mai multe reuniuni uh, Chit că nu au existat amendamente uh, pentru că eu le-am depus în limba mea maternă, în germană, și nu am prea avut o bază de discuție. Uh, și din nou uh, discut despre problemele de traducere scrisă nu am apucat să verific dacă textul meu a fost bine tradus în engleză. Vreau să o fac mai întâi, după care să răspund uh, la întrebările adresate. Mă opresc așadar aici deocamdată, dar uh, aștept cu nerăbdare niște negocieri constructive în speranța de a avea suficient timp pentru a dezbate problema antichnă. Am văzut că, uh, iată, am avut povești de succes și cred că nici aceasta nu va fi excepția. Mm. Doamna Sinclair, un punct de ordine. Vă da. Evident, am dreptul la replică, mi-ați menționat numele explicit. Ideea este că, până la urmă, spuneți că nu este nicio diferență, dar atunci de ce e? De ce se vede clar diferența în încăpere? Asta arată foarte clar diferența la nivelul comunitar. Dar diferența este la vot, spune președinta, întotdeauna. Și sper să beneficiați de același tratament și în alte comisii în ceea ce privește abilitatea de a, ă, facilitatea de a vorbi și de a primi rapoarte, e la fel. Și mă bucur că am putut să vă informez. Am terminat cu lista vorbitorilor. Îi dau din nou cuvântul doamnei McIntyre, precizând faptul că am amânat votul asupra întregului text, deoarece Comisia I3 a amânat la rândul său votul și acest aspect al traducerii amendamentelor, care a fost evocat și de domnul Ori, e adevărat că în, în perioada dintre cele două plenare nu era suficient timp pentru a putea beneficia de toate aceste traduceri. Dar până la data la care va avea loc votul propriu-zis, cred că nu vor mai exista asemenea dificultăți. Doamne raportor, puteți să încheiați dezbaterea. Um, Mulțumesc! Doar ca să revin asupra unor aspecte. Doamna Sinclair poate ar vrea să știe că Alianța IMM-urilor Europene sprijină pe deplin acest aviz. Chiar avem un comunicat de presă care confirmă asta, așa că nu vom mai faceți nicio grijă, avem sprijinul acestora. Iar uh, această alianță reprezintă diferite federații, inclusiv EFSB, acea pe care ați vrut să o menționați. Înțeleg pe deplin faptul că nu putem și nu trebuie să renunțăm la protecția lucrătorilor și să avem două clase de lucrători. Poate că ar fi util să vă ofer un exemplu uh, de debirocratizare și unde într-adevăr s-a făcut diferența. Ca deținător al unui uh, IMM în Regatul Unit, am avut un, uh, un sistem foarte complicat de plăți. Trebuia să depunem formulare, să calculăm impozitele, apoi asigurarea națională. Era un proces laborios de câteva ore. Guvernul, însă, a uh, făcut un program și puteam să înregistrăm totul online pe un CD. Uh, pe la, cal- pe, la calculator pe un CD. Și acum, în loc să mai lucrez o zi la acele formulare de raportare pentru lucrători, lucrez jumătate de oră pe calculator. Ei bine, iată ce am putea să facem în plan comunitar pentru a ușura viața antreprenorilor și pentru ca aceștia să fie încurajați să angajeze oameni. Aceasta este direcția în care vreau să mă îndrept Totuși, mulțumesc uh, deocamdată raportorilor pentru cooperarea fructoasă și aștept cu nerăbdare să producem niște amendamente de compromis care să satisfacă pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci vom vota avizul pe data de 10 iulie. Însă, trecând la punctul 5 de pe ordinea de zi, aș dori să spun că trebuie încă, se, sunt uh, de organizat niște legături între aceste două puncte de pe, ordine, de pe ordinea de zi, pentru că avizul a cărei autoare sunteți este un aviz pentru Comisia ITRE. Și trecând la punctul 5, unde uh, eu am calitate de raportare, în numele vostru, a tuturor, de fapt, cu o, cu o întrebare orală și o rezoluție pe care am dorit-o în legătură cu consecința pentru ocupare uh, ale reducerii la minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor. Am lansat această inițiativă cu întrebare orală și o rezoluție în ideea de a reacționa față de comunicarea Comisiei, nu doar din punct de vedere al preocupărilor uh, ITRE, ci de a avea un temei pentru a vorbi în același timp și de chestiuni legate de sănătate și de informare și de consultare a lucrătorilor, inclusiv în IMM-uri. Și de aici importanța ca noi să ne putem pune de acord și să avem o abordare comună, pentru că ar fi paradoxal ca aceeași comisie, comisia noastră, să voteze într-un fel la raportul McIntyre și în cu totul altfel la uh, rezoluția și întrebarea orală. Deci cred că trebuie să fim coerenți. Bun, au fost depuse câteva amendamente la întrebarea orală, dar nu prezintă probleme deosebite. În schimb, la proiectul de rezoluție sunt 49 de amendamente. Eh, au fost depuse 49 de amendamente. Bun, mă voi uh, întâlni cu autorii amendamentelor, desigur, ca să încercăm să ajungem la compromisuri. Mai ales cu coordonatorii, pentru că structura aceasta a coordonatorilor trebuie să intre în acțiune pentru a organiza raportorii din umbră, dar deja pot să indic anumite amendamente în legătură cu care consider că uh, va trebui să mai clarificăm lucrurile. Deoarece dacă mă uit la 17 și 18, 17 McIntyre și 18 Christensen și Ludwigson, e vorba despre condițiile de protecție a lucrătorilor, există acolo două abordări complet uh, contradictorii și va trebui să ajungem la un echilibru care să ne permită să definim poziția Comisiei pe această temă. Sigur că nu e nicio surpriză dacă eu vă spun că consider că amendamentul 18 este cel pe care ar trebui să-l susținem. E vorba de a considera că protecția socială nu trebuie să facă parte sau nu trebuie considerată din start ca fiind o sarcină administrativă care nu poate fi suportată de IMM-uri. Apoi, amendamentele 36, 37, 38 și 39 se referă la stimularea IMM-urilor uh, pentru ca acestea să se organizeze și să fie reprezentate corespunzător și să reprezinte și lucrătorii de acolo cu structuri care să permită uh, desfășurarea unei, unui, unui dialog social. Aici, uh, aceste patru amendamente provin uh, din partea doamnei McIntyre, domnul Uri, probabil întregul grup PP, domnul Benian, probabil numele liberalilor și doamna Schröter pentru verzi. Și sunt uh, elemente, bazându-mă pe care văd că putem ajunge la un compromis. Dar va trebui să luăm o hotărâre. Eu cred că miza și interesul unei atare rezoluții pentru comisia noastră e totuși să mutăm niște pioni. Dacă spunem că nu schimbăm nimic, nu ne atingem de nimic și IMM-urile sunt incluse în dialogul social, nu cred că facem bine uh, una din soluțiile propuse la paragraful 11, la linia 11, e să facem pași înainte pe ideea că chiar și pentru IMM-uri se poate Uh, face o mutualizare, o reciprocizare a structurilor de uh, dialog social uh, pe domenii de ocupare care să includă și modelul social european, inclusiv la nivelul IMM-urilor. Apoi la alineatul 9, chestiunea protecției sociale și trebuie văzut în ce condiții se aplică această legislație IMM-urilor și aici va trebui să luăm o hotărâre și să găsim un echilibru deoarece există, bun, e, e, o, toată dezba- e o întreagă dezbatere la grupul socialiștilor, pentru că există un uh, amendament al domnului Steinu și al domnului Regner și un alt amendament, cel mai al, domnului, al domnilor Christensen și Ludwigson. E, și aici va trebui să ajungem la un acord. Bun, apoi, după alineatul 9, amendamentul 61 al doamnei Hirsch. Și aici se insistă asupra necesității de a elimina obstacolele și povara administrativă, mai ales în momentul a angajării unor lucrători proveniți din țări terțe. Poate asta intră în contradicție cu anumite preocupări ale noastre, ale comisiei noastre, preocupări transversale și anume că la uh, aceeași muncă trebuie să existe aceleași drepturi. Bun. Cam asta am uh, avut de spus în legătură cu aceste 49 de amendamente. Domnul Benion a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. După cum am spus, da, acest, acest punct se leagă de punctul anterior de pe ordinea de zi. Bun, atât întrebarea orală cât și moțiunea pentru rezoluție sunt de lăudat, credem noi, și putem să ne bazăm pe aceste documente îmbunătățite puțin cu amendamente, simplificarea regulilor și reducerea poverii administrative nu ar trebui văzute, că, mă rog, că povara administrativă și toate aceste lucruri nu ar trebui văzute ca inerent dăunătoare. Deci vrem să mai eliminăm uh, câteva uh, aspecte negative aici. După cum am mai spus, trebuie să ne concentrăm pe regulamente inteligente, simple, eficiente. Pentru că dacă e ceva e prea complex, atunci pur și simplu se reduc șansele ca IMM-urile și întreprinderile să respecte un astfel de regulament stufos Uh, există micro-întreprinderile care sunt copleșite și nu știu care sunt regulile, de aceea nu le pot nici respecta. Uh, și atunci, haideți să vedem cum putem face să simplificăm uh, regulamentele, să le facem mai ușor de pus în aplicare și atunci se vor îndeplini și obiectivele și va fi asigurată și siguranța lucrătorilor. Am depus anumite amendamente în acest sens ca uh, formulele să fie mai pozitive. Multe amendamente se referă la aceleași secțiuni ale textului, deci cred că putem să ajungem la niște compromisuri uh, bune, mai ales la alineatul 10, uh, nevoia de simplificare la nivelul statelor membre, da, mm, alineatul 11 și reprezentarea IMM-urilor la dialogul social, uh, foarte bine. Au fost depuse multe amendamente acolo și cred că putem găsi un rezultat pozitiv susțin majoritatea amendamentelor aici, dar uh, câteva opinii exprimate în legătură cu imemerile la dialogul social și obligativitatea lor de a avea organe reprezentative. Mă îngrijoază puțin, am făcut anumite amendamente aici. Cred că deja există aceste uh, organe reprezentative, cel puțin în Regatul Unit. S-a vorbit deja adineaori de uh, Federația IMM-urilor. Uh, în uh, Regatul Unit este Organizația Centrală pentru IMM-uri, deși mai este și alta, CVI, pentru uh, întreprinderi de mari dimensiuni. În plus, avem o pletoră de asociații uh, comerciale și de întreprinzători, uh, inclusiv active la nivel european și, bun, acum dacă e vorba să, să creăm noi forme de reprezentare, vreau să văd uh, măcar că cele care deja există, organizațiile MMR-urilor care deja există să fie incluse în dialogul social, după cum a spus doamna președintă din aur. Aș uh, saluta uh, existența unui mecanism care să mm, poată să ne asigure că și vocile angajaților și cele ale angajatorilor sunt ascultate de partenerii sociali, pentru că da, cred că există un fel de, există niște domenii care sunt uh, dominate de uh, marile afaceri, marile firme și imm și, imm și micro întreprinderile sunt uh, date la o parte. Deci cred că ar fi o schimbare pozitivă odată cu acest uh, document și doresc să mă asigur că și acest sector și aceste prevederi sunt uh, susținute de toți. Mulțumesc. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, vom încheia acest punct. După cum spuneam la adineauri, în introducerea mea, sigur că și cu doamna McIntyre și cu toți raportorii din umbră vom avea discuții pentru a fi cât mai coerenți, ca să există o maximă coerență între cele două texte și în perspectiva... Uh, vă spun că se va vota în comisie pe 10 iulie. Bun, ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi acum și dau cuvântul doamnei Iotova ca să ne prezinte documentul domniei sale și amendamentele de asemenea. E vorba de un proiect de aviz care uh, pentru Comisia FEM, pentru Comisia FEM, privitor la condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor. Vă rog, doamnă raportare, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să continui în limba bulgară. Vă mulțumesc. Политически Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând colegilor, colegilor uh, de la grupurile politice. N-am avut mult timp la dispoziție să ne pregătim. Așadar, acest aviz uh, a fost un aviz care a primit 38 uh, de amendamente, iar săptămâna trecută la plenara de la Strasburg am găsit uh, amendamente de compromis care înlocuiesc 19 amendamente. Celelalte amendamente nu au fost problematice, mai puțin două E vorba de amendamentul 6 și 34. La amendamentul 6, condițiile flexibile de muncă sunt respinse și uh, se deranjează concilierea, e deranjată concilierea între viața, uh, între carieră și familie. E clar că lucrătorii trebuie să poată să aleagă și tocmai de aceea în textul original se spune că lucrătorii trebuie să beneficieze de condiții flexibile de muncă. Pentru asta uh, avem uh, jumătatea de normă sau uh, norma flexibilă ca posibilitate de a include pe uh, uh, mai, mai mulți lucrători în piața muncii, mai ales în condiții grele de criză. Dar nu vrem condiții precare de muncă, ci avem contracte, vrem contracte de muncă. Tocmai de aceea lucrătorii se bucură de toate uh, beneficiile sociale. Celălalt amendament problematic este cel uh, al doamnei Țer. Este vorba despre schimburi la muncă, munca în ture și este vorba despre uh, femei care au uh, copii uh, cu o vârstă până la 12 ani. Uh, Uh, contravine principiului subsidiarității acest amendament și poate să fie contraproductiv pentru femeile care vor să lucreze în aceste condiții. În amendamentul uh, domnului Norbert Mayer se spune că măsurile de uh, austeritate au efecte negative asupra muncii femeilor în anumite state membre. Femeile sunt în continuare defavorizate, iar adesea uh, ele sunt uh, angajate în locuri de muncă precare și nu întotdeauna se bucură de condiții egale în ceea ce privește plata. Femeile sunt cele care sunt vizate mereu când sunt uh, oamenii disponibilizați și tocmai de aceea e mai bine să păstrăm aici textul original. Pentru că în textul original se spune că femeile uh, Uh, sunt foarte afectate de măsurile de reducere a personalului. Câteva informații în ceea ce privește însemnătatea acestui raport. În anul 2007 a existat o creștere uh, a egalității de șanse. Uh, de fapt, a existat un studiu care a fost efectuat pe un eșantion de oameni cu vârstă între 15 și 40 de ani, 17% din persoanele intervievate au spus că serviciile uh, că de fapt lucrează, că de fapt lucrează în domeniul de prestări de servicii. Practic e vorba despre 3 milioane și jumătate de persoane care lucrează la negru în menaj. Un exemplu din Belgia acum. În menaj lucrează uh, oameni plătiți parțial de uh, angajator, parțial de stat. E o practică bună. Sper să mă bucur de sprijinul dumneavoastră. Acestea sunt amendamentele care au fost uh, depuse și pe care voiam să vi le prezint. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc doamna Bauer și apoi doamna Cornelis. Vă mulțumesc. Este de la sine înțeles că mesajul nostru în acest raport trebuie să se concentreze asupra mai multor puncte. Munca la negru, sprijinirea întreprinderilor, femeile de servici, toate femeile care sunt angajate în serviciile sociale și trebuie să putem să punem capăt acestui sistem uh, care duce la epuizare la locul de muncă. Evident că s-au depus amendamente care nu pot să fie sprijinite de toată lumea, însă cred că dacă ne punem întrebări, tocmai în serviciile sociale trebuie să dăm dovadă de cea mai mare flexibilitate și vă spun acest lucru bazându-mă pe amendamentul numărul 6. Sunt de acord cu amendamentele de compromis, nu știu dacă domnul nostru Pupachis este în sală, pentru că aș fi vrut să știu ce se ascunde în spatele amendamentului numărul 18, pentru că eu am citit multe lucruri despre acest model în greacă telecomunii, dar nu știu exact ce înseamnă. Mulțumesc. Α, ε, ήθελα να πω για την ενίσχυση της ασφάλειας χάτσελο και της εργασίας. Αυτό ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το συγκεκριμένο. Mulțumesc. Da, uh, am depus acest amendament, uh, dar eu sunt de acord cu amendamentul de compromis. Doamna Cornelisen. Ok. Thank you. Um... Mulțumesc. Pe ansamblu, acest raport ne mulțumește și putem să sprijinim amendamentele de compromis. Sunt de acord cu multe din cele spuse de doamna Iotova. De exemplu, sunt de acord în ce privește aceste um, acorduri care permit mai multă flexibilitate E adevărat că ele pot să creeze și probleme, mai ales uh, când se lucrează în ture, la um, ore imposibile și uh, e foarte greu să-ți programezi uh, viața de familie și chiar și în general viața la locul de muncă, pentru că nu poți să-ți da, să știi cu suficient timp înainte când vei fi de servici și apoi dacă există uh, Uh, situații de familie diferite, mame singure, uh, părinți divorțați. Deci, cum spuneam, este uh, cu dublu tranșant această flexibilitate la locul de muncă. Mai sunt mai multe amendamente depuse de guie pe care nu le putem sprijini ca de exemplu această derogare cu caracter obligatoriu pentru turele de noapte, eu cred că ar trebui, mai ales în uh, serviciile pentru persoană, să existe această posibilitate a muncii de noapte. Uh, combaterea muncii la negru, standardele minime, certitudine juridică pentru oamenii care lucrează în sectorul serviciilor sunt tot atâtea puncte cu care suntem de acord. Trebuie să facem așa fel încât uh, oamenii care lucrează în domeniul serviciilor să poată să își um, apere drepturile, pentru că există multe, uh, mulți lucrători vulnerabili. Dar, cum spuneam, sunt, uh, ne declarăm mulțumiți de munca făcută de doamna Iotova. Domnule Pupachis, doreți să luați din nou cuvântul? Da? Nu, nu, nu, am auzit numele meu și acest amendament. Vroiam, vă rog, să faceți în așa fel încât să se păstreze niște norme minime în ce privește uh, siguranța și sănătatea la locul de muncă. Dar găsesc că acest aspect a fost acoperit de amendamentul de compromis. Vă mulțumesc, doamna Clivet. Um, raportul uh, este interesant pentru că analizează un domeniu în care femeile sunt majoritare, dar uh, care în același timp poate să ofere, mai ales femeilor, locuri de muncă în situația în care este știut că, deși au trecut aproape 150 de ani de la Revoluția Industrială, tot femeilor le revine sarcina uh, în mod tradițional și teoretic și practic de a concilia viața de familie cu cariera, fiind astfel un uh, domeniu în care Uh, așa cum raportoarea noastră uh, subliniază, poate să existe un program flexibil uh, care poate să ajute femeilor să își îndeplinească și aceste sarcini legate de datoriile între ghilimele de familie. În același timp, văd și sunt încântată de faptul că în amendamentele de compromis s-a reținut Um, ideea că atât femeile cât și bărbații trebuie să uh, fie încurajați să concilieze viața de familie cu cariera în acest domeniu, ceea ce este un lucru pozitiv. Și, în fine, uh, apreciez faptul că unele idei pe care eu le-am formulat în amendamente, respectiv cele referitoare mai ales la persoanele vulnerabile, au fost reținute, considerate deci de către raportoare și de către uh, interlocutorii acesteia ca fiind utile. Eu cred că va fi un, uh, este un raport uh, important. Uh, susțin uh, amendamentele așa cum au fost uh, negociate și felicit pe raportoare. Euh, nous en avons terminé avec liste des oraux. Mulțumesc, am încheiat lista vorbitorilor. Dau din nou uh, cuvântul raportoare. Nu, nu dorește. Bun. În acest spirit vom putea vota mâine. Da, vom putea supune la vot avizul doamnei Iotova. Asta înseamnă că Comisia FEM va putea să voteze pe 10 iulie. Și acum ajungem la raportul colegului Ole Ludvigson au fost depuse 60 de amendamente. E vorba de un proiect de aviz privitor la programul Educația, Formarea și Europa 2020. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc doamnă președinte. Dragi colegi, aș începe prin a mulțumi tuturor celor care au depus amendamente. Mă bucură că majoritatea acestora sunt constructive și cred eu că toate uh, se îndreaptă în aceeași direcție. Am primit, cum spunea președinta, 60 de amendamente, cu majoritatea acestora sunt de acord ieri după amiază am elaborat, am trimis raportorilor din umbră și secretariatelor grupurilor 10 propuneri de compromis. Acum așteptăm răspunsurile. Proiectul uh, acoperă 39 de amendamente. Sunt și alte amendamente care sunt acoperite prin alte formulări din alte amendamente, dar cred că e important să spunem că a fost destul de dur să ajungem la aceste compromisuri din lipsă de timp. Doar luni, în această săptămână, am primit traducerea în engleză și ieri toate celelalte versiuni lingvistice în afară de limba daneză au fost trimise. Deci copia în limba daneză cred că încă nici n-a sosit. Așadar, nu e foarte ușor să lucrăm așa, cu foarte puțin timp la dispoziție. Propunerea mea ar fi următoarea. Poate că ar trebui să amânăm votul pentru data de 5 iulie, că vom avea o întâlnire pe 5 iulie la Strasbourg, ca să putem să facem treabă bună, că încă n-am avut timp să ne întâlnim cu raportorii din umbră, n-am avut timp să avem o discuție în adevăratul sens al cuvântului. Unii din raportori nici măcar n-au putut să treacă prin tot textul, să analizeze și să vadă toate amendamentele. În ce privește compromisurile eh, care au fost trimise, vreau să spun că primul dintre ele se referă la privilegierea uh, educației în această perioadă de criză. Este o investiție în viitor. Educația, de asemenea, este un drept fundamental. Se referă acest compromis la amendamentele 1, 2, 3, 4 și 34. Apoi, la uh, compromisul numărul 2 se vorbește despre a investi într-o educație de calitate, ceea ce poate contribui la uh, a ieși din criză și ajută oamenii să obțină calificări pentru un număr de uh, slujbe diferite, deci să aibă mai multă șanse de a găsi un loc de muncă. Am intrat între și, uh, 6, 7, 8 și 9. Acum, compromisul 3 se referă la uh, stagii care să se uh, potrivească mai bine pieței muncii. Trebuie să existe mai bune legături între școli și uh, companii. Trebuie să clădim poduri aici. Este foarte bine pentru uh, viitor. La compromisul 3 vorbim de despre amendamentele 10, 11, 14, 18, 19, 37 și 48. Apoi, compromisul numărul 4. Provocările aici se referă la uh, viitor. Cât de bun suntem în a uh, potrivi educația cu viitoarele nevoi ale angajatorilor. O problemă foarte actuală pentru că nu neapărat uh, educația de care au beneficiat uh, oamenii uh, se potrivește cu nevoile pieței muncii. E vorba de amendamentele 15, 21, 22, 23, 24, 25. Compromisul numărul 5, apoi. Aici facem vorbire despre importanța unor stagii de formare pentru tineri. Încurajăm uh, Comisia să vină cu un set de standarde minime în acest domeniu. E vorba de amendamentele 29, 31, 32, 33 și 36. Acum, amendamentul 6 e foarte important, cred eu, pentru viitor. E vorba de învățarea pe tot parcursul vieții cei care astăzi sunt activi trebuie să aibă ocazia și șansa să continue să învețe la locul de muncă, pe tot parcursul vieții. Eu am avut calitatea de negociator uh, pentru uh, anumiți oameni care au fost concediați, foști angajați ai uzinelor Volvo. Eu i-am reprezentat și problema uh, principală era că oamenii aceia avuseseră tot timpul același loc de muncă și nu primeseră niciun fel de formare pentru nimic, deși se produseseră schimbări tehnologice. Deci, iată, provocarea importantă. E vorba de 41, 42 și 43. Acum, compromisul numărul 7 E vorba de uh, abandonul școlar, e vorba de a crea mai bune legături între educația uh, primară și apoi uh, educația mai avansată, deci a, să existe o continuitate. Și când se produce uh, prea timpuriu fenomenul abandonului școlar, uh, cei implicați pur și simplu nu mai pot intra pe piața muncii pentru că nu sunt uh, interesanți pentru angajatori. E vorba de uh, amendamentul 38 și am mai adăugat un text acolo, în calitate, un pic de text în calitate de raportor. Bun, acum compromisul 8. Vorbim aici de importanța implicării partenerilor sociale. Ideea e ca partenerii sociali să participe încă din fazele inițiale pentru, că, pentru ca să aibă și o influență. E vorba de amendamentele 45, 55 și 60. Apoi, compromisul numărul 9. Acolo se vorbește de importanța de a se crea sisteme pentru calificări. Adică Uh, atât din punct de vedere pentru formarea uh, formală și informală, ca spun așa, 16, uh, 50 și 51 sunt amendamentele acoperite acolo și la compromisul numărul 8 se vorbește despre dimensiunea externă care trebuie consolidată. Bun. Acestea ar fi compromisurile și acoperă majoritatea amendamentelor care au fost depuse. Și chiar dacă n-am, n-am menționat toate amendamentele, uh, s-a schimbat formularea anumitor compromisuri ca să fie acoperite și acestea. Și e foarte important să încercăm să ajungem la un acord pe compromisuri. De asemenea, vreau să spun că mulțumesc tuturor raportelor din umbră, care ales sunt recunoscători, aștept în continuare reacțiile lor, vreau să știu dacă au putut citi amendamentele de compromis sau mai au nevoie de timp dar oricum mă pot contacta tot, uh, când doresc prin e-mail și uh, putem să ne întâlnim. Subliniez din nou că dacă vrem să facem treabă bună la această comisie, trebuie să ne asigurăm că fiecare are și instrumentele necesare la dispoziție, raportorul, dar și raportorii din umbră trebuie să ne asigurăm că avem timpul și ocazia să vorbim și cu grupurile noastre, pentru că pur și simplu nu avem destul timp la dispoziție. Deci, propun să amânăm votul pentru data de 5 iulie, ca să avem ocazia să ne facem treaba așa cum se cuvine, pentru că subiectul este unul important. Mulțumesc! Președinte, domnule raportor, deci propuneți să se amâne votul pentru 25, 27 sau 5 iulie, întreabă președinta. Nu, nu, 5 5. Dar poate că n-am fost destul de clar. Mm, mă scuzați, spune domnul Ludvigson, președinte. Da, da, da, a fost o mică confuzie. Bun, domnul Șogor și apoi domnul Benian. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ludvigson kollégát. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adresez mulțumiri domnului raportor. Este un proiect de raport de inițiativă, dar nu mai puțin important, pentru că trebuie să garantăm viitorul Uniunii Europene și acest lucru nu este posibil fără educație și formare. E adevărat că coordonarea nu a fost ca pe roate și din cauza problemelor cu traducerea și din cauza lipsei de timp. Știu însă că domnul uh, raportor și raportorii din umbră au dat cu toții dovadă de bunăvoință și au lucrat într-un spirit de compromis. Ținând cont, cum spuneam, de aceste constrângeri și obstacole. Domnul raportor a cerut deja amânarea votului și suntem pe deplin de acord cu dumnealui pentru că nu e bine să facem lucrurile în pripă. Vă mulțumesc. Domnul Benian. Am uh, câteva notiții din partea doamnei Manner, care e la o altă reuniune și spune Dra... Stimată doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc raport raportoarei pentru acest proiect de aviz. Uh, Um, raportorului pentru acest proiect uh, de aviz. Suntem de acord cu amendamentele 1, 3, 6, iar la compromisul 2 crede că ar fi mai bine să discutăm despre o mai bună calitate, iar în ultima parte unde spune uh, să facem tot posibil pentru ca oamenii să fie calificați pentru locuri mai variate de muncă, astfel încât să, ai, să beneficieze de o angajare mai bună. Uh, susține că ar trebui să avem quality and sustainable employment, pentru că uh, așa uh, aliniem limbajul la celelalte norme. La compromisul 4 avem o, o frază care se referă la um, marile cauze ale șomajului structural. E vorba de pregătire și... Uh, um, uh, e, e vorba aici de pregătire, dar domnia sa susține că mai bine este uh, educația, pentru că se vorbește de formare mai mult, însă mi se, mi se pare că educația este și ea la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă. În, la ultima propoziție se susține că din cauza faptului că e nevoie de lucrători calificați pentru meșteșugării, uh, consideră că ar trebui să reformulăm ca să evităm repetiția în textul original din engleză. Iar uh, la amendamentul 7 susține că acesta este ambigu și că trebuie prelucrat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu am mai cerut nimeni altcineva cuvântul, deci dau din nou cuvântul domnului raportor, deși nu știu dacă mai ai, are ceva de adăugat, pentru că deja v-ați prezentat amendamentele de compromis, colegii nu au avut timp uh, să le citească. Așadar, cred că există un consens pentru amânarea votului până pe data de 5 iulie, ceea ce înseamnă că pe 5 iulie vom avea o sesiune de vot uh, foarte lungă. Deci, profitați de timpul uh, pe care îl aveți la dispoziție ca să elaborați cât mai multe amendamente de compromis, pentru că altfel nu o vom scoate la capăt. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. Și ajungem la punctul 8 și dau cuvântul doamnei Mariane Harkin, doamna raportor asupra Fondului European de Ajustare la Globalizare, pentru perioada 2014-2020 și o rugăm să ne prezinte proiectul de raport. Domnule Ludvigson. Domnule Ludvigson, mulțumesc. Îmi cer scuze. Voiam să spun că așa rămâne cu votul, nu-i așa? Mulțumesc. Mulțumesc. Madame Harkin, sur votre projet de raport sur le Fonds européen d'ajustement. Acum, doamna Harkin, în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îi aduc, să-i aduc la curent pe uh, membrii comisiei noastre, mai ales că în această dimineață am discutat despre buget. După cum uh, am înțeles, există o minoritate care blochează evoluția la Consiliu în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, iar uh, e foarte interesant de urmărit această minoritate. Când uh, am avut reprezentantul Germaniei la noi, a spus că fondul de ajutare, ajustare la globalizare este cireașa de pe tort. Uh, și, to- cu toate, și toate acestea se întâmplă în condițiile în care, chit că Germania a accesat acest fond, acum i ar blochează. Uh, Miniștrii care utilizează acest fond mm, nu comunică întotdeauna cu cei de finanțe și și dacă o fac, atunci nu sunt de acord întotdeauna. În această dimineață am discutat cu cei doi raportori uh, pe cadrul financiar multianual. Domnul Volger a spus uh, un lucru foarte interesant uh, în ceea ce privește FEG și anume că la ora actuală, vrea ori un studiu, ori un raport în ceea ce privește temeiul juridic pentru FEG, iar faptul că um, un temei juridic ar putea să fie acordul interinstituțional. Prin urmare, până acum uh, există câteva evoluții pozitive, dar situația e oarecum uh, fluidă și trebuie să așteptăm să se consolideze. Uh, îmi spunea doamna președintă după reuniune că există posibilitatea, și poate că puteți dumneavoastră să clarificați, ca Comisia să redepună propunerea pentru derogarea pe preț și, nu știu, ați vorbit cu viitoarea președinție cipriotă despre asta? Uh, Eh, eu discut și cu președinția irlandeză ca să văd exact cum evoluează lucrurile. Ar fi util să vedem, să facem asta post-2013. Nu în ultimul rând, eh, poate că președinta ne poate clarifica eh, ce s-a întâmplat. La început a spus că avem posibilitatea ca FEG să devină un fel de instrument de restructurare. Ați putea elabora ideea aceasta? Deci, acestea sunt realitățile la, la, la, la zi. În ceea ce vește chestiunea competenței, în continuare așteptăm un răspuns final. Noi uh, credem că uh, ar trebui să avem un rezultat concret pe 28 al lunii. Am discutat cu domnul Alves care face un aviz de la Agri, iar la Agri în continuare nu s-a discutat acest uh, aspect. Prima dată a fost discutat în urmă cu multe luni. Fără să intru în detalii, vreau să Uh, spun ce cred. Cred că cei de la Agri gândesc ca și noi, dar uh, nu, mai bine să nu mă pripesc totuși. În ceea ce privește proiectul de raport în sine, în primul rând a trecut destul de mult uh, până nu, de, de când nu am avut reuniunea raportorilor din umbră. Oricum, am avut mai multe reuniuni și toate discuțiile au uh, arătat care este situația și am, am încercat să mă adaptez. De asemenea, m-am întâlnit și cu cei de la Comitetul Regiunilor, de la Comitetul Economic și Social, iar în ceea ce privește uh, rapoartele grupurilor de lucru, să știți că și de acestea am ținut uh, cont. Și am ținut cont și de grupul de lucru FEG. Câteva dintre detalii și o să trec repede printre, prin ele, pentru că mă interesează mai tare ce au ceilalți de spus decât ceea ce am scris eu. Am uh, eliminat temeiul juridic în ceea ce privește fermierii, n-am renunțat la cuvântul farmer, fermier, peste tot. L-am lăsat acolo în baza uh, tratării fermierilor ca fiind uh, uh angajați independenți. Un argument pentru păstrarea acestora în text, dată fiind propunerea comisiei, este că nu poți anticipa restructurare într-o industrie uh, și în alta nu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ar fi inechitate. E problematic și faptul că eu sunt uh, membru și la Agri și nu știu dacă acest instrument este adecvat sau uh, uh, just din punct de vedere social dacă ar fi să se ajungă la probleme în agricultură. Dacă analizăm documentele comise, vedem că asta se poate întâmpla. Alte subiecte care au apărut în amendamente se referă la încadrarea în timp. Și mă interesează foarte mult ce are de spus comisia. Știu că a, calendarul comisiei e foarte strâns, eu l-am strâns și mai tare. Mă interesează opinia comisiei. Cofinanțarea acum. Se vorbește mereu și mereu despre cofinanțare și, evident, e o monedă cu două fațete. Unii vor cofinanțare la 50%, alții însă nu folosesc FEG pentru că nu e suficientă confinanțare. Ei bine, am discutat cu mai mulți miniștri și iată ce sugerez. Să avem 50% cofinanțare, 65% pentru regiunile subdezvoltate și 75% pentru regiunile uh, ale căror țări uh, sunt uh, într-un program de salvgardare. Mă interesează ce au de spus eurodeputații cu privire la aceste sugestii. De asemenea, menționez în raport uh, ce se întâmplă cu extinderea derogării pe preț. Analizând diferitele uh, cereri venite de la state membre la FEG, văzând cum sunt cheltuiți banii și așa mai departe, constat că avem o slăbiciune la FEG. Și anume că uneori, dar numai uneori, anumite state membre utilizează FEG ca un fel de uh, fond de finanțare adițională. Și nu știu unde e plus valoare aici. Ca să avem plus valoare um, în continuare, am uh, solicitat uh, să existe niște alocații pecuniare. Uh, legislația prevede ca orice um, alocație să fie una de care răspunde direct întreprinderea ce o accesează, dar e doar, vorba doar de cele pecuniare, nu pentru formare, antreprenoriat și așa mai departe. Și să fie uh, de răspunderea statelor membre, deci fake să nu le înlocuiască. Dacă acum statele membre primesc 50% finanțare, atunci e clar că vor uh, finanța 50% din acele alocații. Dar pentru a oferi valoare adăugată, mai ales uh, pentru a avea grijă de lucrătorii disponibilizați, s-ar fi așteptat uh, să se acționeze în așa fel încât lucrătorii să se simtă respectați și să întrezerească și ei plus valoarea. Nu știu însă, nu știu însă cum primesc statele membre această idee. Aștept comentarii. I've tried to align, um... Am încercat să Uh, țin cont de alinierea fondului uh, de globalizare la strategia Europa 2020, iar un aspect pe care l-am întâlnit atât uh, uh, prin contactul cu lucrători cât și cu uh, celelalte instituții vizate, uh, este că lucrătorii și reprezentanții lor au timp pentru a se uh, informa Dovezile sunt foarte clare că atunci când uh, lucrătorii sunt informați, rezultatul este mult mai bun. Și am încercat să includ cumva și asta în text, să implicăm pe partenerii sociali, să implicăm reprezentanții lucrătorilor sau chiar pe lucrători înșiși. Un ultim aspect se referă la nevoia de a avea interacțiune proactivă între autoritățile de gestiune din statele membre și comisie. Unele state membre, și dai seama din, ne dăm seama din cererea făcută, sunt foarte foarte proactive, lucrurile se derulează bine, altele însă trebuie să învețe printr-un schimb de bune practici. Și tocmai de aceea am crescut uh, sumele de bani disponibile pentru aceste acțiuni. Știu că unii nu apreciază asta pentru că am impresia că acești bani sunt luați cumva de la lucrători, dar din experiența de la FEG pot să vă spun că cu cât sunt mai bine pregătiți uh, oamenii, cu atât serviciile sunt mai uh, personalizate și cu atât, uh, inter, cu atât uh, um, implicarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora este mai bună și mai eficientă. Doamnă președinte, cred că am acoperit în mare parte punctele esențiale și acum uh, mă interesează foarte mult să ascult opiniile din sală. Mulțumesc, doamna Dar domnul Dardan și apoi doamna Moran Chartier. Merci, doamna președinte. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva Reflecții. Mai întâi, salut această decizie care a fost luată pentru a depune acest raport și mă bucur că a existat acest proiect de raport, cum spuneam, această idee, având în vedere discuțiile actuale. Și îmi pare rău dacă cumva a, aici munca s-a încetinit, chiar dacă alții se ocupă foarte activ de fondul de ajustare la globalizare, deși au de gând să-i pună capăt, nu-i așa? Știu că există toate aceste uh, opoziții față de mărirea bugetului, față de criteriile pentru eligibilitatea întreprinderilor care ar putea să beneficieze din, de pe urma acestui fond și, bineînțeles, să ajuns și la ideea suprimării sale pur și simplu. În ultimele luni însă și chiar și în ultimii ani de când a fost creat acest fond a dovedit că era cât se poate de util și bineînțeles că a fost foarte util și acelor state membre care astăzi doresc să îi pună capăt. Și mă bucur de poziția domnului comisar Andor care și ieri în cadrul uh, unei reuniuni pe tema uh, restructurării sectorului siderurgiei, a spus că susținea existența acestui fond. E bine că măcar avem acest punct de vedere în comun cu Comisia Executivă. Acestea fiind zise, acum, despre procesul de raport în sine. Constat o convergență între autorul raportului și ideile mele, mai ales în ce privește respingerea uh, ideii uh, unei proceduri specifice pentru agricultori. Noi credem că definirea partenerilor sociali este un aspect secundar, dar aș vrea să mai adaug câteva comentarii, mai ales în ce domeniul de aplicare al regulamentului. Dincolo de discuția despre agricultori, exista și o alta despre uh, întreprinzători, proprietari de întreprinderi, mai precis. Deși am observat faptul că întreprinderi foarte mici, micro-întreprinderi cu 2-3 salariați au depus cereri și atunci putem să ne întrebăm care este limita între salariat și patron. Deci, cum spuneam, o discuție despre micro-întreprinderi, dar prin asta să nu înțelegem numai pe uh, uh, patronii de IMM. Apoi, cred că am putea să adaptăm uh, uh, rata uh, de finanțare în funcție de situația din regiunea vizată, de unde provine cererea. Apoi, cofinanțarea este o frână în calea folosirii acestui fond, ca și pentru alte fonduri de altfel. Dar în ce privește fondul de ajustare la globalizare, cum spuneam, cofinanțarea poate să fie o frână și Ținând cont, deci, de regiunea uh, în care au avut loc uh, um, disponibilizările, putem să adaptăm această rată de cofinanțare. Aș vrea să mai spun ceva care poate nu se încadrează strict în uh, acest raport. Poate că atunci când se analizează bugetul unei țări, ar fi bine să existe o oarecare toleranță față de cheltuielile făcute de state și de regiuni pe, cu titlu de uh, cofinanțare. Acest lucru mi se pare că este valabil atât pentru fondurile uh, Um, de ajustare, Fondul Social European, de fondurile pentru cercetare și inovare, poate că ar fi și un stimulent pentru țări, pentru că acestea să investească în uh, strategia Europa 2020. Referitor la uh, suprimarea uh, trimiterilor la um, acordurile despre sectorul agricol, Poate că am putea să facem o trimitere la acordurile comerciale în general, în general, ceea ce ar avea un impact asupra ocupării în Europa. Și eu aș vrea să existe o legătură cu raportul pe tema restructurărilor. Raportul pe care domnul Cercas ne va prezenta în curând. Deci poate că ar fi bine să avem uh, o abordare sectorială Uh, atunci când uh, o anumită regiune este în criză sau uneori un cadru uh, care să se aplice întregii Europe. Pentru că nu e așa, există anumite sectoare pe care toată lumea le cunoaște și care uh, trec printr-o perioadă de criză. Cam atât am avut de spus deocamdată. Uh, Madame Morin-Chartier, puis Madame Cornelis. Merci, Madame la Présidente. Doamna mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Harkin pentru uh, ceea ce face cu acest dosar privitor la FEG și am încredere în domnia sa, știu că cunoaște foarte bine acest subiect, cunoaște foarte bine funcționarea acestui fond, însă, din păcate, în statele membre, fondul este foarte puțin cunoscut și nu numai în statele membre, ci și chiar în Parlamentul European. Cred că ne, trebuie să ne unim toate eforturile pentru că văd multe reacții contra fondului european de ajustare la globalizare, reacții neîntemeiate pentru că nu este cunoscută utilitatea sa și noi trebuie să ne luptăm pentru a menține uh, acest fond uh, cu comisarul Andor și Miguel Portas în raportul său a dorit ca acest fond de ajustare la globalizare să facă obiectul unei linii bugetare care să fie menținută. Și e foarte bine că el uh, susține acest fond îl cunoaște și dorește să-l, dorește să-l păstreze și pe viitor. Și cred că e o datorie a noastră să uh, ne unim eforturile ca să păstrăm acest fond și să-l facem mai bine cunoscut. În al doilea rând, uh, susțin cele spuse de doamna Harkin în legătură cu regretul de a nu fi obținut derogarea de criză și prelungirea acesteia pentru fondul eh, de ajustare la globalizare. E vorba de o decizie scandaloasă și de neînțeles. Astăzi, cel puțin, haideți să încercăm să facem în așa fel încât uh, FEG să poată continua să aibă un ajutor eficient eh, să vină în ajutorul lucrătorilor europeni care sunt foarte afectați de criză. Sunt de acord cu doamna Harkin în legătură cu o deschidere sugerată uh, lumii agricole, agriculturii, pentru că fondul de ajutare la globalizare n-a fost conceput în acest spirit, nu este adaptat la aceasta și nu reprezintă o soluție și o oportunitate adecvată și nici măcar față de specialiștii din Comisia Agri, care au uh, impresia că astăzi acordurile internaționale nu pot destabiliza lumea agriculturii uh, în așa măsură încât să aibă măsură de fake. Deci uh, avem două tematici diferite și nu trebuie amestecate lucrurile între ele. În al patrulea rând, foarte rapid, vreau să mă refer că e necesar să implicăm partenerii sociali cât mai rapid posibil din startul tuturor procedurilor eh, în care e implicat fondul de ajustare la globalizare, pentru că am văzut în trecut și istoria ne învață și realitatea ne arată că atunci când partenerii sociali nu sunt implicați, fondul de ajustare la globalizare nu funcționează așa cum se cuvine și n-au de câștigat decât niște intermediari care uh, n-au nevoie de susținerea prin acest fond. Și nu prea sunt de acord cu prietenul meu, Frederic Arden, Da, se mai întâmplă și asta. Îmi pare rău, Frederic, dar trebuie să-ți spun cinstit că în legătură cu cele spuse de tine uh, despre accesul uh, micro-întreprinderilor și artizanilor la acest fond meșteșugarilor. Eu am văzut dosarele uh, care au trecut pe la, care au beneficiat de ajutorul FEG când e vorba de un sector afectat adesea și mă gândesc uh, la cazuri în Spania, de exemplu, ceramica, um, lemnul, avem o rețea întreagă de, mic, de IMM-uri și micro-întreprinderi, câteodată chiar cu un singur salariar, care, salariat care sunt uh, uh, afectate, se subcontractează. Eu cred că, din potrivă, trebuie să promovăm accesul la FEG pentru sectoarele în dificultate, nu doar pentru marile întreprinderi. Bun. Noi nu ne dorim așa ceva, de cei de la PPE, cred că nici dumneavoastră nu vă doriți așa ceva și cred, doamnă președinte, că trebuie să păstrăm acest fond. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cornelison și apoi la Lope Fontani. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că raportorul s-a descurcat foarte bine cu acest text. Sunt de acord cu mare parte din ideile conținute. Mai sunt și uh, câteva lucruri pe care trebuie să le analizăm în detaliu, dar cred că uh, linia generală e una bună. În ceea ce privește derogarea pe prețuri, uh, uh, de criză, mă scuzați, uh, e foarte, e un subiect foarte important și trebuie urmărit uh, mai departe. Fermierii care sunt uh, incluși în text uh, pentru a beneficia de condiții egale e, mm, reprezintă un lucru corect. Nu știu dacă mulți vor utiliza această portiță, dar ideea este că se oferă uh, Uh, posibilitatea fermierilor din anumite regiuni, fermieri care poate își pierd ferma din cauza uh, crizei sau a globalizării, ca aceștia să fie reintegrați în piața muncii. Mă bucură faptul că ceea ce se, tot ceea ce se stipulează în raport este mai strâns legat de strategia Europa 2020. În general, Uniunea Europeană are mai puțin bani de cheltuit, dar cei pe care îi avem uh, ar trebui să fie dirijați către obiectivele vitale pentru economia europeană. Și până la urmă aici discutăm despre strategia Europa 2020. Mă interesează foarte tare să discut cu raportoarea și cu raportorii din umbră despre cum anume am putea să integrăm uh, FEG în uh, Facilitatea Europeană de Salvgardare ca un mecanism rapid de intervenție ar putea să fie mai multe avantaje, pentru că am avea coerență între cele două. Banii oricum sunt uh, de la, uh, din acest fond. Accesarea lor ar putea fi mai rapidă și, de asemenea, s-ar discuta și despre cum am putea să salvăm uh, FEG, pentru că bătălia nu se dă cu agri, ci se dă la Consiliu. Există o serie de țări care au probleme cu FEG în formula sa actuală, pentru că multe țări invocă principiul subsidiarității și nu greșesc făcând asta, nu greșesc în totalitate. Pentru noi contează foarte mult ce face fondul la fața locului, ce face pentru lucrătorii disponibilizați, care au nevoie cel mai mult de această intervenție. Uh, Sigur că există acele câteva puncte de subsidiaritate, dar important este să formulăm un obiectiv ferm, astfel încât să ne asigurăm că banii ajung exact acolo unde uh, trebuie și să nu fie cireașa de pe tort pentru cele mai bogate state membre. Deci, integrarea uh, FEG în FSF este calea de urmat, dar uh, în FSE, mă scuzați, în Fondul Social European. E o idee foarte bună. Aștept mai multe pe acest subiect și sigur că aș aprecia și mai mult dacă totul ar fi dirijat uh, înspre ecologizare. Doamna Lopez Fontanie și apoi doamna Blinkeviciute. Merci, doamna euh, Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt aș dori să adaug câteva lucruri. În primul rând să spun că susțin în mare parte uh, documentul raportoare. Cred că a făcut o treabă foarte bună. Cred că este necesar ca fondul să permită lucrătorilor uh, concediați să-și uh, îmbunătățească capacitatea de a fi angajați sau să-și pornească o afacere proprie. De aceea este necesar să uh, dispună fondul și de uh, o finanțare adecvată, de un buget adecvat, ținând cont de uh, împrejurările actuale, care din păcate durează, iată, de, din 2008 încoace. Susțin propunerea în legătură cu taxa de, cofina, de curata de cofinanțare, mă scuzați, care ar putea facilita mm, capacitatea statelor membre de a apela la acest fond. De asemenea, e pozitiv că în acest regulament uh, se recunoaște uh, această, acest, um, cri, această derogare de criză ca un criteriu permanent, sunt de acord. Și în legătură cu includerea sau nu a agricultorilor, e evident, agricultorii trebuie să fie pe picior de egalitate cu restul lucrătorilor. Și deși mm, nu se prea uh, spune, nu se prea face vorbire foarte des de acești agricultori în document. Cred că e totuși bine să fie foarte clar uh, și să se menționeze în mod expres că agricultorii trebuie să se bucure de același tratament cu ceilalți lucrători. Să nu uităm de agricultori, să fie și și în acest fond. Și, în final, sunt uh, de asemenea de acord cu uh, doamna Moran Chartier. Cred că în acord cu Comisia trebuie să includem nu doar pe uh, lucrătorii cu durată determinată, cu lucrători temporari, dar și proprietarii, manageri de micro-întreprinderi și IMM-urile. Și cum spunea uh, Elizabeth, în Spania avem IMM-uri și micro-întreprinderi în anumite sectoare care sunt afectate și e bine să aibă acces la aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, da. Blinkevičiūtė și apoi domnul Thomas Mann. Dėkuoju pranešėjai te tikrai daug darbo įdėjo rengdama šį dokumentą. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportare. Mulțumim doamnei Harkin, care a făcut mari eforturi pentru a elabora acest document. Aș avea mm, însă câteva comentarii. Știm că la Consiliu încă există o, un blocaj. Cred că Germania e de vină, se pare. Dar am, mi-amintesc că mm, cu altă ocazie, la comisia noastră am avut aici un ministru din Germania care uh, ne-a dat exemplu uh, de modul în care Germania utilizează fondul de ajustare la globalizare. Faptul este pozitiv uh, și cuvântarea era foarte pozitivă, de aceea mă susține foarte mult poziția actuală a Germaniei la Consiliu. Acum, întrebarea ar fi următoarea. Avem fondul de ajustare la globalizare, avem alte fonduri, putem să le contopim și poate că astfel vom economisi bani, dar care va fi rezultatul? Se pare că nimănui nu-i pasă. De aceea nu pot să susțin propunerea doamnei Cornelison care a spus că fondul de ajustare la globalizare ar putea face parte a fondului uh, social european, pentru că astfel, uh, practic, s-ar pierde întregul scop al Fondului de Ajustare la Globalizare. Și totuși acest fond este foarte important în perioada asta de criză. Și sper că această derogare de criză să uh, existe și în viitor și astfel uh, fondul își va putea atinge scopul. Susțin ideile doamnei Harkin, văd că înțelege care e situația foarte bine, susțin ideea sa în legătură cu partenerii sociali care să fie implicați uh, încă de la început în activitățile legate de fondul de ajustare. Cei concediați trebuie să primească despăgubiri și trebuie să aibă uh, acces la finanțare. Cred că o cofinanțare de 50% nu e suficientă pentru că majoritatea statelor membre n-ar putea să utilizeze fondul în aceste condiții. Ar trebui, zic eu, 75% cofinanțare și țările care nu își pot permite, altfel nu vor putea utiliza aceste sume. Și uh, acum referitor la agricultură, uh, repet uh, mereu că până la urmă Comisia ne-a băgat în această situație. A încercat să includă agricultorii în FEG, cu 3 milioane la ora aceea. Acum vedem că agricultorii au nevoie de măcar 7 milioane. Nu înțeleg exact, vrem cu adevărat să susținem agricultorii sau uh, vrem să facem asta doar ca o, ca o imagine, ca să ne facem publicitate că încercăm să-i ajutăm. Dacă dorim cu adevărat să ajutăm, trebuie să le aplicăm aceleași condiții ca tuturor celorlalți lucrători sunt și membre al, a, a Comisiei FEM. Acolo pregătim un aviz în legătură cu acest raport și aș ruga raportoarea să țină cont și de avizul uh, FEM, pentru că și aspectul legalității de șanse este foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Uh, urmează domnul Thomas Mann, domnul Christensen, doamna Beres, adică subsemnata, da, doamna Gönz, și cu asta închid, închid lista. Bun, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Marianne Harkin a depus un raport bun, ca întotdeauna, și putem să ne bazăm pe el. Dar cred că există în continuare câteva diferențe care trebuie tratate. Doamna Blinkeviciute, um, latura uh, um, e vizată de acea uh, Uh, minoritate care blochează în Consiliu. Um, ideea este că succesurile noastre din Parlament nu au, fost, nu au ajuns la destinatari. Nu pot să garantez nimic, dar ideea este că eurodeputații nu sunt așa de departe de statele lor și nu pot să spună gata, facem asta. Trebuie să ne documentăm înainte. Fondul European de Globalizare, așa cum e el în formula actuală, cu precizarea că a fost prelucrat în Parlament, cu precizarea că am avut grupuri de lucru care au spus că nu vrem să aruncăm cu banii, ci doar să investim acolo unde trebuie și unde avem o plus valoare și eficiență, mi se pare totuși o cale bună de urmat. Dar este un mesaj care nu a ajuns în foarte multe capitale europene. Eu o să fac tot posibilul, o să transmit mesajul mai departe pentru a corecta această poziție a Germaniei și pentru a vedea exact ce obțin, pentru că eu cred că FEG a adus plus valoare. În al doilea rând, um, avem acum FEG, mare european anunțat de uh, Barroso, dar cu condiția de a-l uh, scoate din uh, Fondul Social European. Nu se poate o decuplare. Nu se poate să spunem că uh, uh, a, a, că procedăm așa. Modul în care s-a dezvoltat FEG e foarte frumos și a dat rezultate. Niciodată nu am spus că vrem să avem un coș mare și să-l distribuim, astfel în aș, să distribuim produsele din el așa fel încât toată lumea să se bucure. Nu. Sunt niște criterii foarte stricte de respectat și mi se pare că acesta este un mesaj care deocamdată nu a ajuns la toată lumea. Uh, am și o altă poziție în ceea ce privește sectorul agricol. În circumscripția mea avem uh, mulți fermieri și avem ferme. Și adesea, după cum probabil o face și dumneavoastră, eu îi vizitez pe fermieri uh, și văd exploatațiile lor. Um, și cred că ar fi greșit să scoatem uh, acest sector din FEG. Avem măsuri pentru agricultori, care vin dintr-o altă parte, dar sunt măsuri de uh, ajustare, măsuri uh, de adaptare. A spune însă că apelăm și la FEG, nu știu, nu știu totuși, am rezerve pentru că riscăm să fragmentăm. Până la urmă, eu n-aș vrea să avem cuvântul fermier la FEG, pentru că există alte coșuri la care se poate face apel la nevoie. Sigur că rămâne de văzut dacă ajungem la un consens sau nu, dar ideea este că eu am vrut să subliniez o poziție ușor diferită, mai ales în ceea ce privește și responsabilitatea Germaniei. Mulțumesc. Ehm, Monsieur Christensen. Domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur faptul că se face tot posibilul pentru a aplica un tratament rapid uh, cererilor de accesarea fondului pentru globalizare. Pentru că, până la urmă, asta am vrut întotdeauna. Deseori trece un an de zile până e analizată cererea și adesea e prea târziu. Agricultura Um, beneficiază de 35-40% din bugetul european. Dacă e să includem și agricultura la FEG, totul va fi total netransparent. Mie mi se pare că totuși trebuie să găsim un echilibru între responsabilitatea statelor membre și competența europeană. Eu știu că Parlamentul uh, danez a spus la un moment dat că se încalcă principiul subsidiarității, dacă nu mă înșel. Mai ales când este vorba despre sprijinirea IMM-urilor și uh, a sectorului agricol, pentru că există câteva structuri ce țin de intervenția națională și de structurile naționale. naționale. Cred că din punct de vedere administrativ ar fi destul de greu dacă am include și microentitățile, pentru ca și microentitățile chiar să poată să apeleze la FEG. Mie mi se pare că FEG ar fi sufocat din punct de vedere administrativ și mie mi se pare că ar trebui să fie marile întreprinderi cele vizate, branșele. Dacă sunt uh, IMM-uri sau microentități cu 1-2 angajați, atunci nu, nu cred că FEG va servi scopului pentru care a fost creat. Mulțumesc! Mulțumesc! văd că am intrat în miezul problemei și că mai e nevoie de ceva ajustări. Dați-mi voie să revin asupra mai multor puncte. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în faimoasa casetă de negocieri, despre care ați auzit uh, cu toții, Fondul European de Ajustare la Globalizare a fost șters cu buretele de președinția daneză pentru că la punctul 95 scrie clar că după 2014 acest fond nu va mai exista. Și toți membrii din această comisie care sunt măcar uh, un pic convinși de utilitatea acestui fond trebuie să facă presiuni pe lângă autoritățile lor naționale competente atât în uh, perspectiva Consiliului uh, de Ministri de Resort uh, pentru Ocupare, cât și în perspectiva următorului summit european. Nu revin acum, dar să nu uităm că e vorba despre aspecte care țin de codecizie și uh, nu de un domeniu unde Consiliul nu are nevoie decât de avizul conform al Parlamentului. Comisia Europeană, care va avea cuvântul după ce va fi intervenit doamna Gonț, este rugată să își dea părerea față de programul de lucru al președinției cipriote. Există o propunere de prelungire a acestui faimos criteriu criză a FEG o propunere care a fost blocată din cauza faptului că nu s-a ajuns la un acord. Dar să nu uităm că era vorba despre o prelungire valabilă pentru anii 2012-2013. De aceea, pe 31 decembrie 2011, acest criteriu de criză nu uh, mai era valabil și s-a cerut prelungirea sa, așa cum v-am spus, pentru 2012 și 2013. Pentru 2012 este prea târziu, dar eu zic că nu trebuie să renunțăm. Nu știu de ce comisia ar trebui să-și retragă propunerea respectivă, pentru că ar fi un semnal de rău augur pentru viitorul FEG. Eu cred că ar trebui să o reînnoiască și să o modifice și să spună, da, dacă tot pentru 2012 este prea târziu, trebuie să prelungim uh, valabilitatea acestui criteriu pentru 2013, pentru că contextul economic nu s-a îmbunătățit, din potrivă. Deci iată mesajul pe care vreau eu să-l transmit comisiei. În ce privește Comisia Agri? Îmi doresc să ajungem la un acord corect în ce privește partajarea competențelor și sper că doamna raportor nu se înșală atunci când spune că pe fond ar trebui să fim de acord, Comisia de Ocupare și Comisia de Agricultură, dar să fim atenți la câteva aspecte. Propunerea Comisiei de a include pe agricultori nu este acceptabilă ca atare. Dar ne dăm seama că a fost făcută din ideea de a calma spiritele în acele țări care au încă un număr mare de agricultori și mulți care se află în dificultate. Este probabil una dintre cauzele pentru care această propunere nu ne place. Dar un alt motiv pentru care nu ne place această propunere este că se acordă prea mare importanță acordurilor de liber schimb. Dacă aceste acorduri de liber schimb ar fi avut cu adevărat un asemenea impact pe plan social, am fi știut-o de mult. Și este ca și cum am spune, da, continuați cu acordurile de liber schimb, negociați ce vreți, hotărâți ce vreți, aveți mână liberă, pentru că chiar dacă agricultorii noștri vor avea de suferit, nu-i nimic, o să le dăm bani de la fondul de ajustare la globalizare. Așa ceva nu este acceptabil. Am să mă calmez un pic, toată lumea știe că de mult îmi plac mie acordurile de liber schimb, dar oricum, încă o dată, această propunere a Comisiei de a include pe agricultori în domeniul de acoperire al fake nu este acceptabilă. Revenim iarăși la faimoasa dezbatere, diferența dintre agricultori, uh, um, PFA, persoanele fizice autorizate și cei care lucrează pe cont propriu și artizan și mai știu eu cine. Și tocmai președinția spaniolă a vrut să se discute despre protecția socială a persoanelor care lucrează pe cont propriu în momente de criză. O scădere bruscă a pieții și aceste persoane nu beneficiază de indemnizații de șomaj, nu au niciun fel de formă de protecție, deci sunt complet vulnerabili. dacă am putea să ținem cont de aceste situații individuale, și aici am putea să includem și pe agricultori, dar, repet, cazuri individuale, ar fi o pistă pe care eu aș putea să o accept. Revenim la integrarea FEG în Fondul Social European. Eu încă nu vreau să mă pronunț în această privință, rămâne de văzut cum vor avansa discuțiile, dar dacă acest lucru ar permite o mobilizare mai rapidă a FEG, ar fi bine, dar eu cred că chestiunea cheie este următoarea. Să schimbăm felul în care este mobilizat bugetul, pentru că ceea ce ne costă mult timp atunci când se tratează o cerere de finanțare din FEC este tocmai această procedură de mobilizare a bugetului, care este mult prea complexă. Oricum, Există propuneri care vor fi evocate și în cadrul discuției despre raportul Cercas. Sunt propuneri care vor fi susținute de guvernul francez și care cred că merită o mai mare atenție și să vedem cum putem să transformăm FEG într-un instrument de luptă împotriva restructurărilor de întreprinderi. Cam acestea erau observațiile mele. Acum îi dau cuvântul doamnei uh, Kinga Gons. Mulțumesc. Un scurt comentariu pe tema la care v-ați referit. Cred că fondul de ajustare la globalizare și filozofia sa, modul de a-l utiliza, îl fac să fie foarte diferit de fondul uh, social european. De, deci nu ar fi bine să le amestecăm, deoarece fondul social european e distribuit la nivel național, e defalcat pe programe, e o filozofie cu totul diferită a utilizării sale, deși câteodată utiliz- folosește în același scop ocupare, ajutarea șomerilor, așa mai departe. Dar nu trebuie amestecate lucrurile. Cred că ar fi periculos să facem așa. De asemenea, vreau să încurajez pe doamna Harkin să lupte pentru fondul de ajustare, să nu renunțe și vreau să mai spun că o vom susține în această bătălie. Deși criza este una multiformă, n-aș spune că acest fond de ajustare nu mai este necesar. Poate nu este destul de eficient, dar atunci ar dar ar trebui să ne gândim să-l uh, modificăm pentru a-l face mai eficient. Însă e foarte clar că el trebuie să poată fi mobilizat foarte rapid, trebuie să fie bine țintit, trebuie să poată fi folosit la nivel european ca o expresie a solidarității. Și altă problemă despre care s-a vorbit aici întrebarea dacă să se includă agricultorii sau nu. Dacă agricultorii au nevoie, uh, dacă au aceleași nevoi ca ceilalți lucrători care sunt concediați, care sunt victimele crizei, atunci ar trebui să ne gândim uh, să alucăm niște sume Uh, să avem și mecanismul pentru utilizarea fondului, uh, uh, altor fonduri, dar eu nu aș utiliza fondul de globalizare pentru, pentru agricultori. Nu cred că ar fi bine să, să punem deoparte bani doar pentru agricultori în caz că poate că nu ar fi bine așa, deci nu ar trebui utilizat fondul de globalizare, fondul de ajustare la globalizare aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc, doamnei raportoare, pentru un raport care e dovada că s-a muncit foarte mult la el și că s-a încercat uh, găsirea unui consens. Foarte, interesant, uh, foarte interesante discuțiile de aici. Uh, din ele reiese că există o susținere pentru abordarea echilibrată spre care a atins raportoarea. Nu voi comenta mult în legătură cu chestiunea agricultorilor, deoarece văd că există un consens și pe tema asta și cred că raportul, așa cum este el prezentat, e foarte logic. În ce privește uh, ce anume facem cu agricultorii, includerea, includerea lor acolo ca orice altă categorie eligibilă pentru fond. Deci nu voi comenta acest aspect. Am alte comentarii, în schimb, în legătură cu reglajele făcute de raportoare față de propunerea pe care uh, i-am înaintat-o noi. Cred că uh, majoritatea inițiativelor raportoarei sunt foarte pozitive, foarte utile pentru comisie. Dacă e să trec aici să răsfoiesc uh, în propunerile raportoare, de exemplu, există uh, rata de reintegrare care ar trebui măsurată la finalul perioadei de punere în aplicare și nu după un termen de un an. Pare foarte logic, deoarece noi avem uh, o perioadă de 24 de luni de susținere cu FEG, așadar, probabil că mulți lucrători vor trece prin programe care vor dura 24 de luni sau chiar mai mult, dacă programul începe după data uh, solicitării. Deci, nu e logic să se măsoare rata integrării la finalul perioadei, uh, adică e bine să se, util, să se măsoare rata de implementare la finalul perioadei, data de integrare la finalul perioadei de implementare și nu la jumătatea drumului. Copii. Și încă ceva mi-am notat aici, și anume, ajutorul pentru investiție nu trebuie să depășească 25 de mii de euro și nu 35. Cred că dacă agricultorii nu sunt incluși, așa cum am propus noi inițial, cei 25 de mii de euro ar trebui să fie suficienți și ar trebui să permită ca fondul să ajute cât mai mulți lucrători posibil. Ehm, actualmente, în situația actuală, nu cred că și eh, nu cred că s-a depășit mult suma de 35 de mii, deci cred că vom putea să ajungem la uh, un acord. În ce privește un nivel mai ridicat de asistență tehnică și un eh, plafon de 7%, și asta pare o idee bună, pentru că, după cum a remarcat uh, raportoarea, foarte adesea în cererile inițiale de către statele membre, această rată este mai mare, mai ridicată decât 4% care ar fi norma și ar putea fi și mai mare în cazurile regiunilor ultraperiferice sau al unor probleme uh, deosebite care pot apărea în cazul necesității unor controle uh, mai severe. În ce privește consultările cu partenerii sociali, și asta este o propunere foarte utilă, după, după cum ați spus deja, și-a dovedit utilitatea până, și până acum. Eu am înțeles. Nu am ochelare la mine. <laughs> Văd că doamna președintă îmi face semne să încerc să închei. Bun. Foarte pe scurt. Raportarea a susținut ca în cazul educației de nivel înalt să se mărească, să se lungească, de fapt, perioada de implementare. Aici ar fi uh, puțin dificil pentru că tot ar fi nevoie de raportul final după 24 de luni plus 6 luni. Deci aici ar trebui să discutăm detaliile modului în care am putea rezolva problema. Uh, apoi, chestiunea raportului anual. Pentru un moment am primit uh, instrucțiuni să, care merg mai degrabă înspre soluția unui raport odată la 2 ani. Dar, mă rog, nu e un element atât de important. Bun, cu asta cred că uh, am trecut în revistă elementele în legătură cu care ni s-a solicitat o opinie. Dacă mai e ceva, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc și în final, doamna raportoare. Mulțumesc. Pot vorbi două minute sau șapte minute? Uh, două minute, dar ar fi mult mai bine. Bine, atunci două minute. Bun, deci nu pot răspunde tuturor întrebărilor, dar pot avea întâlniri bilaterale. Domnul Christensen și alții au vorbit de IMM-uri și echilibru între uh, micro-întreprinderi și IMM-uri și diferența între acestea. După cum am spus, pentru moment susținem micro-întreprinderile cu 1, 2, 3 angajați uh, deci asta deja se întâmplă la ora actuală. Am înțeles ce vrea să spună domnul Darden și vom discuta. Cofinanțare și rata de cofinanțare. Domnul Darden a vorbit poate de uh, o regiune și de piața uh, muncii de acolo, dar putem uh, într-adevăr să examinăm situația de la caz la caz. Vom discuta. Oricum, nu știu cum o rezolva, dar vom discuta. Doamna Morin Chartier, mă bucur că susțineți acest fond. Uh, Ați vorbit și despre cea, ce activitate foarte valoroasă a avut domnul Portas și știu, sunt de acord. Da, ă, și eu doresc această a derogării de criză pentru că banii există, așa cum au spus mulți. Acum, agricultorii, da, e important de menționat de asemenea că putem include și gospodăriile de asemenea, ă, poate nu doar agricultorii. Da, bun, în aceleași condiții ca toți ceilalți. Doamna Cornelisen a vorbit de includerea FEG în Fondul Social European. Pe de o parte e foarte atractiv, dar pe de altă parte nu. Deci există și argumente pro și contra. Am auzit uh, ce s-a spus aici, vom discuta. Eu personal uh, mă îndoiesc că vom ajunge la un acord pentru asta, dar oricum nu exclud această posibilitate alții au vorbit de o rată mai mare de cofinanțare și așa mai departe și aspectul legat de gen, egalitatea de șanse, sigur, țin cont și de el. Uh, uh, apoi uh, alocațiile, bun, și asta fac parte din fond. S-a vorbit despre o minoritate care blochează lucrurile la Consiliu, dar nu e vorba doar de Germania, ci de mai multe țări. Uh, unele țări de dimensiuni mai mici, pentru că ele cred că nu e destul de înaltă rata de cofinanțare. Da, se blochează lucrurile din uh, motive diverse. Domnul Cristensen a vorbit de uh, timp, de limita de timp, da, e foarte importantă. Am sperat și am spus asta în explicație că statele membre, ele însele, vor începe să dea bani din pachet și dacă un stat e, are probleme financiare, măcar să financeze o, parte a pachetului. Doamna Beres, nu cred că am vreun comentariu aici. Am clarificat un mare număr de probleme. Apoi comisia. Încerc să respect două minute. Fac doar două comentarii și mulțumesc pentru ce a spus comisia. Ajutoare pentru investiție. Da, am redus uh, la 25% în mod conștient. Am făcut un calcul matematic în legătură cu sumele de bani la dispoziție și numărul posibil de lucrători uh, care vor beneficia. 35, la, uh, 35 de mii cred că ar fi prea mult. Dar sunt de acord că de aceea apare acolo suma din cauza agricultorilor. Și problema celor doi ani, pentru că n-am menționat-o la început. E o situație în care dacă, de exemplu, un stat membru face o cerere de a beneficia de FEG în, în luna octombrie sau noiembrie a unui an și un lucrător ar dori să aibă acces la uh, nivelul actual sau nivelul uh, de la acel moment, asta se va întâmpla în luna septembrie a următorului an, în multe cazuri. Deci, în, în situații de genul acesta, când uh, accesul se face la uh, uh, următoarea situație, uh, care există, uh, care e pus la dispoziție. Am uh, propus 2 uh, ani, bun, mai ar, ar mai fi multe, dar mă opresc aici. Sunt deschisă cu lucrării, cu raportorii din umbră și cu orice altă persoană care dorește să mă contacteze. Mulțumesc! Președinte, foarte bine. Am văzut că Comisia Europeană n-a avut nicio reacție în legătură cu propunerea de a reformula propunerea de prelungire a sistemului de rugări de criză. 2013 am vorbit uh, ieri cu doamna Megan și sper că și Comisia se va gândi la această propunere care mi se pare foarte utilă. Bun, pe această bază aș spune că termenul de depunere a amendamentelor este 9 iulie la orele 12. Bun. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea amendamentelor la proiectul de raport al doamnei Elizabeth Morin Chartier, Fondul Social European și abrogarea regulamentului din 2006. Doamna Morin a primit 400 26 de amendamente. Nu <laughs> vă spun să comentați pe fiecare în parte, ci să ne faceți un rezumat. Mulțumesc, nicio problemă, doamnă președintă. Madame la Présidente, je crois que à un moment vous êtes... Aș vrea să vă dau asigurări, doamnă președinte, pentru că vă puneți ceva întrebări în ce privește Fondul Social European. Cred că Astăzi toată comisia de ocupare are de câștigat de pe urma felului în care am lucrat în grupurile de lucru de la toate grupurile politice. Și de aceea vreau să adresez mulțumiri tuturor raportorilor din umbră care depun eforturi uh, pentru ca acest raport despre Fondul Social European să fie unul cât se poate de bun. Am putut să aprofundăm chestiunea, dar în același timp am putut să ne dăm seama care erau adevăratele responsabilități ale Comisiei de Ocupare față de alte comisii din Parlament. Foarte pe scurt, uh, pentru că ați spus că au fost depuse mai mult de 420 de amendamente din partea tuturor grupurilor politice, aș vrea să vă dau o idee despre spiritul în care uh, lucrăm. Unul dintre principii este să menținem textul cadru și să includem în considerente toate amendamentele care vorbesc despre punerea în aplicare a acestui fond social european pentru a nu uh, îngreuna textul în mod inutil. Al doilea principiu. Dorim ca obiectivele tematice să rămână suficient de lizibile, la fel ca și prioritățile de finanțare. Și să se înțeleagă bine uh, cum sunt structurate toate uh, părțile, mobilitatea, ocuparea, lupta împotriva sărăciei, eficacitatea um, serviciilor administrative. Al treilea principiu, nu vrem să fim prea restrictivi. Vrem ca uh, punerea în aplicare să fie de competența statelor membre, să rămână la latitudinea lor, deoarece ne dăm seama că Fondul Social European ar putea să fie folosit într-o mai mare măsură decât până în prezent, deci, cu alte cuvinte, ar putea să fie mai eficient. Deci noi ne dorim să facilităm lucrurile statelor membre. Aceste principii fiind enunțate, acum aș vrea să vorbesc despre acele puncte convergente sau divergente și care au făcut obiectul uh, amendamentelor. Primul dintre ele, 25% din Fondul Social European în legătură cu fondul structural. Deja azi dimineață a trebuit să discutăm despre acest aspect. Sunt convinsă că um, uh, vă veți da seama că mai multe amendamente abordează acest punct și va fi și cazul um, compromisurilor. Un alt punct uh, și care este destul de divergent, pentru că mai multe grupuri politice nu sunt de acord, cei 20% din Fondul Social European care ar trebui să fie folosiți pentru lupta împotriva, împotriva sărăciei. Un alt punct, uh, opoziția față de condiționalitatea macroeconomică, nu suntem cu toții de acord în această privință. Un alt punct, concentrarea tematică. Există patru tematici în textul inițial, uh, am putea să ajungem la șase, tocmai cum spuneam, pentru a uh, ușura punerea în aplicare. Un alt punct, includerea tinerilor fără niciun fel de calificare, uh, printre uh, categoriile vizate. Adăugăm și integrarea partenerilor sociali din aceleași motive pe care le-am menționat pentru fondul de ajustare la globalizare, pentru că este pur și simplu o garanție de eficacitate și de muncă colectivă. Apoi dorim să întărim munca pentru a avea o uh, viziune partajată în ce privește evoluția uh, ocupării în sânul întreprinderilor și uh, în ce privește uh, formarea pe parcursul întregii vieți și um, validarea competențelor. Majoritatea amendamentelor au drept subiect aceste puncte, v-am vorbit despre principii, despre principalele teme. Acum aș vrea să vă expun metoda de lucru și calendarul. Ieri, după ce am primit toate aceste amendamente și am luat cunoștință de ele, am început munca cu toți raportorii din umbră pentru a le parcurge și pentru a ajunge la amendamente de compromis. Eu însă deja am propus uh, în jur de 60 de amendamente de compromis. Și împreună cu colegii de la celelalte grupuri politice o să vedem care sunt punctele de convergență în jurul cărora putem să ne structurăm munca. Săptămâna viitoare vom primi uh, documentele de la uh, grupurile politice uh, astfel încât marți dimineață, 26 iunie la orele 9, să putem să uh, le avem pe toate. Eu îmi iau angajamentul să fac uh, o muncă de sinteză a acestor documente primite de la grupurile politice până vinerea viitoare, astfel încât raportorii din umbră să poată să aibă la dispoziție amendamentele de compromis și marți și miercuri, uh, din timpul sesiunii de la Strasburg, să putem să ne reîntâlnim și să fim cu toții la curent și să fim pregătiți fără incidente pentru votul de pe 5 iulie. Cred că astfel munca vă va fi ușurată, doamnă președinte, decât dacă ar fi trebuit să avem o listă de vot unde uh, apar atât de multe amendamente. Încă o dată transmit uh, mulțumiri uh, colegilor raportori de lucru de la toate grupurile politice și sper că sunt de acord cu mine uh, și cu acest program de lucru ca să ne pregătim pentru votul de pe 5 iulie. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Kinga Gonț. Și apoi domnul Koslovski. Thank you very much. Mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc raportoarei pentru activitatea incredibilă, pentru că am avut un număr uriaș de amendamente, după cum ați prezentat, spus în introducere. Uh, într-un anumit fel, uh, acest grup uh, de lucru uh, a avut o activitate foarte utilă pentru că a activat un an de zile, am avut timp să cooperăm, să aflăm care sunt ideile ce se vehiculau, așa că nu am luat-o de la zero în momentul în care am început să um, tratăm amendamentele. Eu cred că cea mai mare problemă noastră este acum termenul foarte scurt, calendarul foarte strâns. Dacă vreți vot pe 5 iulie, în același timp încât, uh, uh, cu votul pentru cadrul general, ceea ce e și logic, atunci e clar că trebuie să accelerăm uh, și să muncim mult într-un timp foarte scurt, să abordăm amendamentele într-o manieră care să fie benefică și nu dăunătoare textului original. Mie mi se pare că textul inițial uh, propunerea uh, comisiei a fost una foarte bună, iar acum noi trebuie să protejăm acest text în multe privințe. Și există, există un acord pe liniile principale și nu întrezăresc nicio problemă. Am fost de acord cu condiționalitatea macroeconomică, am, fost, am găsit un acord în ceea ce privește uh, acțiun, uh, acțiunile minime pentru uh, integrarea socială, pentru Fondul Social European și așa mai departe. Și ieri am început să lucrăm pe amendamentele de compromis. Ieri mi-am exprimat principala îngrijorare în momentul în care am început să dezbatem obiectivele tematice. Multe dintre amendamente încearcă să finiseze obiectivele tematice în numeroase privințe, dar eu cred că ar, rezultatul ar putea fi îngrădirea obiectivelor tematice și a libertății statelor membre de a veni cu obiective tematice mai importante pentru ele. Așa că trebuie să fim uh, foarte atenți cu finisarea, să nu îngrădim prea mult marja de manevră, astfel încât să creăm un dezechilibru pentru statele membre. Pentru că statele membre vor trebui să facă o selecție pentru, să zicem, șase din cele obiective tematice pe care le consideră cele mai importante. De asemenea, de la bun început, am spus că, dincolo de selecționarea obiectivelor tematice, e foarte important și un alt aspect, și anume, modul în care putem să discutăm în cadrul contractelor de parteneriat cât uh, din programele operaționale uh, Um, se alinează la strategia de ocupare, programe sociale naționale, astfel încât să vedem în ce măsură fondurile europene contribuie la strategiile naționale și la reformele naționale. Pentru că dacă vrem să vedem o utilizare eficientă a fondurilor, ceea ce ne dorim cu toții, atunci e important să vedem care este această relație între cele două instrumente sau domenii Ideea este că noi vom încerca să apăsăm pe accelerație, să venim, să finalizăm dosarul și după cum a spus și raportoarea, avem două reuniuni uh, programate pentru uh, finisarea detaliilor, după care vom veni cu o recomandare scrisă pentru amendamentele de compromis, iar șansele de a obține ceva sunt uh, foarte mari uh, Uh, avem la bord, uh, dacă nu chiar toate grupurile politice, sigur o mare parte. Domnul Koslovski și apoi doamna Harkin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vreau în primul rând să o felicit pe doamna raportor pentru că a pregătit un text minunat cu comentarii foarte interesante și pertinente. Propunerile sunt foarte pertinente. Aș dori să mă axez uh, pe două idei care uh, fac și obiectul amendamentelor mele. Eu cred că trebuie să ne coordonăm mult mai bine la nivelul instrumentelor co comunitare. Trebuie să facem niște linii de, de, de demarcație și să stipulăm niște linii foarte clare, niște uh, delimitări foarte clare. Să vedem cum facem delimitările între Erasmus pentru toți, Uh, fondul uh, de dezvoltare și așa mai departe. La final, bineînțeles, obiectivul ultim este cel al sinergiei. Vrem să ne axăm pe rezultate mai mult decât pe proceduri. Așa că eu cred că ceea ce ne propune Comisia, și anume simplificare, reprezintă un lucru foarte interesant. Mi se pare că sumele forfetare sau toate acele idei care uh, vizează o simplificare procedurală ar trebui să fie luate la bord. Mie mi se pare că ar trebui să mm, mergem în această direcție și să nu complicăm inutil procedura. Mulțumesc, doamna Harkin și apoi domnul Thomas Mann. Mulțumesc. Astăzi vorbesc în numele Nadiei. Din păcate nu poate să fie la această reuniune. Nadia e convinsă că după negocierile extrem de fructoase de ieri, uh, de la reuniunea raportorilor din umbră, majoritatea compromisurilor sunt deja bine conturate vizibilitatea și eficiența în Fondul uh, Social European reprezintă lucruri foarte importante și subliniază că, dincolo de rolul partenerilor social și al ONG-urilor, trebuie să, implicat, să fie implicate și asociațiile umbrelă și autoritățile locale, mult mai mult. Nu doar în etapa de implementare, dar și în etapa de monitorizare și uh, evaluare. Ea consideră că mm, solicitanții de azil și migranții ar trebui să fie și ei vizați, precum și grupurile dezavantajate, uh, care ar trebui să primească oportunitatea de a uh, primi fonduri prin Fondul Social European. De asemenea, Nadia mulțumește și pentru buna cooperare de până acum. Mulțumim, uh, domnul Thomas Mann și apoi doamna McIntyre. Mulțumesc! Mă bucură faptul că numitorul comun este cel care reprezintă punctul focal. Se știe, doamnă Moran Chartier, că dumneavoastră mereu cooperați foarte bine cu ceilalți și cred că vom avea un rezultat foarte bun. Fondul Social European e totuși, în ciuda dificultăților, un, o poveste de succes. Uh, există mai multe plângeri. De ce nu e un fond mai, uh, mai ușor de accesat, mai uh, rapid? lucruri care sunt justificate. Sigur că ne-ar plăcea foarte mult să avem mai mulți bani, să finanțăm proiecte pe termen și mai lung, dar asta e, nu se poate. Compromisurile decente uh, și de bun simț uh, sunt regula la noi și mie mi se pare că Fondul Social European este un exemplu clar că avem valoare europeană. Unii nu au verificat poate suficient cât să vadă că noi ne descurcăm foarte bine și că statele membre, uh, iată, culeg roadele. Elizabeth, voiam să-ți adresez o întrebare. Eu am uh, depus câteva amendamente care se referă la sportul de masă. Um, vedem acum în plină desfășurare a campionatului european, cum uh, ies la rampă doar mari profesioniști, bine finanțați, uh, uh, bine sprijiniți de mass media. Sigur că și inima noastră bate alături de ei. Asta este un lucru deja de la sine înțeles cu sportul de performanță, dar sportul pentru amatori, ce se întâmplă cu el? Pentru că oamenii nu prea au șanse. Nu putem să ne să lăsăm totul la voia întâmplări și să spunem cineva totuși se va găsi să-i ajute. Din păcate lucrurile nu funcționează așa. Eu am depus în acest sens câteva amendamente pentru a include și sportul de, sportul de amatori, pentru că există mulți oameni care sunt uh, lăsați la o parte. Din păcate, există foarte mulți care altfel nu ar avea absolut nicio șansă de a putea fi promovați. Mie mi se pare că asta este o posibilitate de a extinde Fondul Social European într-o manieră foarte, foarte utilă. Mulțumesc și acum doamna McIntyre, dacă dorește. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc doamnei Moran Chartier pentru Uh, efortul depus și pentru coordonarea cu raportorii din umbră. E minunat să conlucrăm pe acest dosar. În al doilea rând, aș dori să spun că noi sprijinim foarte tare Fondul Social European și am văzut exemple la fața locului în propria regiune unde prin Fondul Social European s-a contribuit foarte mult pentru integrarea tinerilor în câmpul muncii. Doresc să ilustrez două rezerve. Să nu dedublăm uh, proiectele finanțate din altă parte, din altă parte. de exemplu, cultura. Sunt puțin rezervată în a include cultura aici, pentru că a, uh, a pentru că sunt parte a Comisiei Cult și cred că e mai bine să evităm asta. Sprijin însă ceea ce a spus uh, Kinga Gantz cu privire la faptul că textul comisiei e simplu pe alocuri. Ieri uh, am discutat despre uh, listele ce ar putea fi incluse, dar totdeauna când ai liste, pericolul de a omite ceva este mare, așa că haideți să lăsăm totul simplu și eficient. Am depus și eu câteva amendamente, în special pe articolul 2 uh, cu 1 și 1C, unde am sugerat o eliminare. De fapt, noi sprijinim obiectivul combaterii sărăciei și a incluziunii sociale, dar nouă ni se pare că, de fapt, aceste două idei sunt un rezultat uh, final al fondului, nu un scop. Prin urmare, ar trebui să legăm aceste obiective de evoluția pieței muncii, prin tot ceea ce facem cu educația și formarea. Prin ceea ce facem prin educație și formare, noi vom promova incluziunea socială și combaterea sărăciei. E important însă să ne învârtim uh, în baza articolelor 164-165 temeiul juridic al acestei propuneri. Să nu uităm uh, care sunt marjele de manevră. Celelalte obiective incluse la Fondul Social European contribuie Uh, către un obiectiv final, așa că să avem o abordare orizontală. Și două elemente specifice. Avem în text uh, ideea de plată echitabilă, egală. De fiecare dată când discutăm despre plată egală pentru o muncă egală, uh, abordăm un subiect foarte important. Sigur că putem să sprijinim această idee, sau plat, dar plată egală pentru Trebuie să ne facem și cu plata egală pentru bărbați și femei. Cum o sprijinim, dacă o sprijinim. În ceea ce privește azilanții, există oameni care au primit uh, azil și care încă nu au primit uh, az- azil. Poate că sunt acei așa ziși uh, azilanți. Cei care au primit azil, foarte bine, ei să fie vizați de această propunere, dar uh, cei care uh, depun o cerere de azil, e bine, nu sunt atât de convinsă dacă trebuie să fie vizați sau nu. Mulțumesc doamnă raportor. Vă rog frumos să fiți concisă, așa cum a fost și doamna Harkin. Da, foarte bine. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei, raportori din umbră, pentru toate contribuțiile dumnealor la acest raport. Am notat tot ceea ce au spus. Sunt uh, convinsă că o să găsim uh, exprimări și formulări care să mulțumească o cât mai mare majoritate dintre membri și să răspundem îngrijorărilor tuturor, o să facem în așa fel încât acest fond social european să rămână concentrat uh, pe integrarea profesională, pentru că um, integrarea profesională este condiția sine qua non pentru integrarea în societate. Cred că putem să degajăm uh, uh marge de manevră suficiente. Însă, cum spuneam, principalul obiectiv este integrarea profesională datorită Fondului Social European. Mai există un lucru pe care nu l-am menționat uh, și de care trebuie să ne ocupăm cu toții, și anume să integrăm uh, rapoartele de aviz în raportul nostru. Dar uh, mă voi ocupa de acest lucru și îi voi informa pe toți colegii din grupul de lucru. Dacă am putut să lucrăm atât de repede și uh, fără a striga deja uh, victorie, cred totuși că am înainte de vot de pe 5 iulie. Cred că putem spune că am lucrat bine, că vom ajunge la un rezultat interesant și pozitiv. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vom continua accelerând. Președinta, da, spuneți-mi, văd că nu putem să avem o nouă dezbatere despre amendamentele de compromis. Știu că vă înțelegeți foarte bine cu raportorii din umbră, dar s-ar putea ca și ceilalți membri ai comisiei să vrea să citească amendamentele de compromis, deci ar fi bine să știm data la care aceste amendamente de compromis vor fi disponibile pentru toți membrii comisiei. Ați putea să-mi spuneți orientativ când, doamna Șartie, doamna președinte, având în vedere calendarul pe care vi l-am anunțat, acum raportorii din umbră se activează în cadrul uh, grupurilor lor politice respective, discute despre amendamentele de compromis. V-am spus că marți sau miercuri, vom, sau marți sau miercuri, vom vedea dacă avem nevoie de o reuniune suplimentară. Asta înseamnă că săptămâna viitoare o să avem deja amendamentele de compromis la sfârșitul săptămânii viitoare. Da, da, doamnă președinte, fiecare raportor din umbră va avea amendamentele de compromis. Da, Propunerile de amendamente de compromis vor fi disponibile vinerea viitoare pentru toți raportorii din umbră. Vom negocia până la sfârșit. Vineri dimineață, așa mi-am luat eu angajamentul, vineri dimineață vom fi pe data de 29 iunie. Îmi cer scuze dacă nu înțeleg pe 29 trimiteți amendamentele de compromis prima versiune sau amendamentele de compromis pe care le-ați revizuit împreună cu raportorii din umbră? Nu, spune raportoarea, amendamentele de compromis revizuite, pentru că versiunea inițială deja am dezbătut-o ieri. Deci, spune doamna președinte, dacă am înțeles eu bine, vineri dimineață vor fi disponibile toate amendamentele de compromis în versiunea lor revizuită. Da, e bine să putem să lucrăm repede, dar e bine ca rezultatele să fie cât mai transparente. În aceste condiții vom vota pe 5 iulie. Și, dacă am înțeles bine, trebuie să ne mobilizăm asupra raportului domnului Cozac, pentru că acolo apare chestiunea celor 25%. Acum am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul domnului Boulon pentru examinarea proiectului său de aviz pe tema bugetului general UE pentru exercițiul bugetar 2013, toate secțiunile. Uh, Mulțumesc, voi încerca să fiu succint pentru că nu mai avem timp la dispoziție. E vorba de a da un aviz privitor la bugetul pe 2013, privitor la ocupare. Și uh, după reacția, după avizul comisiei, oricum eu uh, salut creșterea creditelor, mărirea creditelor pentru IMM-uri, uh, ocuparea tinerilor, uh, învățarea de lungul întregii vieți într-un context de criză era foarte necesar. Uh, trebuia un buget pentru ocupare care să nu fie unul de austeritate, ci mai degrabă de creștere pentru ocupare. Mărirea fondurilor, fondului social european, da, eh, aș dori ca cele 22 de miliarde neutilizate pe astăzi să fie realocate, redistribuite nu doar eh, pentru țările inițiale, ci pentru toate statele care doresc să eh, reducă șomajul tinerilor și să aibă politici care să poată fi adoptate foarte repede în loc să avem o, o scădere de 5,3%, mai bine am fi avut o creștere a bugetului Se, pregătesc două, se propun două proiecte pilot și o acțiune pregătitoare uh, pentru convergența și coeziunea socială și susținerea migranților și a lucrătorilor detașați și o politică uh, care să includă și pe cei fără adăpost. Uh, subliniez de asemenea necesitatea unor credit de angajament pentru anul cetățeniei în 2013, adică prin intermediul căreia promovăm și libertatea de circulație și uh, mobilitatea pentru ocupare și progresul, tineretul în mișcare, uh, tot cu aceeași problematică. Astea ar fi principalele elemente ale documentului meu în așteptarea uh, ondei verde, verzi din partea Consiliului la jumătatea lunii iulie. Bun, dacă totul merge bine, spune doamna președinte. Domnul Darden, acum, mulțumesc, doamna președinte. Doresc în primul rând să spun că așa cum am făcut și la mandatul pentru trilogul bugetar, sunt destul de acord cu raportorul. Bun, ar mai fi două, trei probleme, de fapt trei, pe trei subiecte diferite. În primul rând, uh, mărirea creditor, sporirea creditor de angajament și plățile pentru Fondul Social European. Se spune aici că trebuie salutat asta. Eu cred că trebuie subliniat, mai ales în termen de necesități pentru plăți. Și mai ales în uh, munca mea la Comisia pentru Bugete, uh, și anul trecut am putut constata o tendință la Consiliu de a diminua creditele de plată, pe când uh, acum, cum ajungem la sfârșitul programării financiare, iată vin facturile și vor trebui plătite. Și va trebui să fim foarte atenți la acest aspect. În al doilea rând, uh, mai multe credite de plată din, din fondul de uh, ajustare la globalizare. Tocmai am avut discuția uh, asupra fondului de ajustare. Sigur, e important și sunt convins, mai ales pentru a accelera mobilizărilor, că trebuie să avem suficiente credite de plată, dar uh, atenție, că sunt și cei care se opun existenței fondului de ajustare în momentul în care se negociază uh, noile regulamente și existența acestui fond, trebuie să fim atenți. Și în, prim, uh, în treilea rând, acțiunile pregătitoare aș uh, a, adăuga uh, la, cele, la cuvintele raportorului, aș adăuga promovarea acționariatului salariaților. Trebuie să fie și acesta un element important și apoi acțiunea pregătitoare privitoare la incluziunea socială deja evocată, care poate ne-ar permite într-o bună zi să avem o inițiativă legislativă privitoare la un nivel minim de salariu. Dar aici uh, sunt de acord cu raportorul că trebuie consolidate liniile de credit pentru acțiunile pregătitoare, mai ales pentru tineri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dacă Comisia dorește să ia cuvântul. Nu. Atunci din nou are cuvântul raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că probabil că nu vor fi mari probleme pentru a ajunge la compromisuri, pentru că e un context de urgență. Ocuparea, criza datoriei și sper că vom avea și ecouri favorabile la Consiliu și Comisia pentru Bugete. Mulțumesc! Perfect! Deci cum uh, s-a spus, termenul de depunere a amendamentelor va fi stabilit în funcție de uh, textul care ne va parveni de la Consiliu Mm, în cel mai bun caz, cam la jumătatea lunii iulie vom, vom ști care e reacția Consiliului, dar uh, pentru că am uh, fixat un termen pe 21 august la orele 12, permite ca și uh, cei care uh, vor fi plecați în vacanță, oricum după ce vom cunoaște poziția Consiliului, uh, vor putea depune amendamente. Oricum, votul va avea loc pe 6 septembrie într-un calendar nu prea flexibil al Parlamentului. Bun, acum ultimul punct din această dimineață, dau cuvântul doamnei Mănescu pentru proiectul de aviz al comisiei noastre către Comisia pentru Piața Internă privitor la achizițiile efectuate de entitățile care desfășoară activitatea în sectoarele apei, energie, transporturilor și serviciilor poștale. Doamne raportare, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame le Madame Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, ah, am să încerc să, să fiu cât mai, uh, cât mai uh, concisă. Uh, așa cum știm, în ultimii ani am dezbătut în Parlament nevoia unei îmbunătățiri a directivelor privind achizițiile publice, și uh, au reieșit uh, aceste concluzii atât din evaluările și analizele Comisiei Europene, cât și din uh, rapoartele Curții de Audit. Așadar, am, am depus, am, am prezentat deja în urma întâlnirilor și consultărilor pe care le-am avut cu stakeholderi, uh, 35 uh, de amendamente la această propunere pe care le aveți în, uh, în draft, în draftul prezentat, uh, care subliniază faptul că achizițiile publice într-adevăr reprezintă unul dintre instrumentele care pot fi cu adevărat folosite pentru a realiza obiectivele strategiei 2020 și aceasta prin îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de afaceri în vederea inovării și prin încurajarea acestora a folosirii um, achizițiilor verzi, uh, susținând astfel trecerea, de la o, trecerea la o economie bazată pe o reducere a emisiilor de carbon și uh, pe eficiență energetică. Uh, așa cum strategia 2020 subliniază faptul că politica de achiziții publice trebuie să asigure cea mai eficientă modalitate de folosire a fondurilor publice, și ca piețele de achiziții publice trebuie păstrate deschise uh, întregii Uniuni, mai ales acum în uh, condițiile actualei crize economice. Uh, am subliniat faptul că achizițiile publice constituie un, un instrument cheie, având un rol important în încurajarea și crearea locurilor, noilor locuri de muncă sustenabile, creând astfel uh, condiții uh, de muncă decente, promovarea și susținerea inovării în mediul de afaceri și în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, uh, acordând de asemenea o atenție deosebită nevoilor de angajare ale grupurilor sociale vulnerabile și dezavantajate. Uh, achizițiile publice pot de asemenea contribui la promovarea modelului european social întemeiat pe locuri de muncă, deci sustenabile și de calitate, așa cum, uh, cum am mai spus, oportunități egale, non-discriminare și includere socială. Uh, cred că este foarte important zuire și a directivei în ceea ce privește executarea achizițiilor publice, care ar trebui până la urmă să revitalizeze investițiile în economia reală uh, pentru a putea depăși actuala criză economică. Um, costurile pe care le, le suportă companiile în cadrul procesului de uh, achiziții publice ar trebui să fie diminuate și lucrul acesta uh, se reflectă și în amendamentele pe care le-am uh, le depus. Trebuie să fie diminuat acest cost cât mai mult posibil pentru că, și să ne concentrăm în primul rând pe competitivitate și eficiență, cu un accent sporit pe capacitatea acestor companii de a crea noi locuri de muncă. Uh, vreau să salut propunerea Comisiei care vine uh, în definitiv cu elemente noi, cu elemente inovatoare, importante în modernizarea acestei directive privind utilitățile publice uh, și vreau să subliniez faptul că aceste modificări pe care noi trebuie să le aducem trebuie să reprezinte un echilibru între simplificarea regulilor pe de o parte și proceduri concrete referitoare la flexibilizare și la criteriile de acordare Uh, care trebuie să fie inovative, trebuie să fie sustenabile, în același timp asigurând o înaltă rată de, de participare a întreprinderilor mici și mijlocii și o cât mai largă utilizare de către acestea achizițiilor publice, în așa fel încât uh, să încurajăm aceste întreprinderi mici și mijlocii să creeze uh, noi locuri de muncă, așa cum am mai spus, sustenabile și de calitate. Eu Aștept comentariile colegilor, aștept uh, amendamentele colegilor pentru uh, această directivă și uh, sper să avem o colaborare foarte bună și să, să reușim să închegăm o opinie coerentă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte, în numele colegei mele, doamna Castex, care din păcate nu poate să fie alături de noi în această dimineață, aș spune că pentru grupul nostru e vorba de un dosar important, pentru că vorbim aici de utilizarea apei, a energiei, a, trans- a transportului și serviciilor poștale, care toate constituie elemente care fac parte dintr-un minim vital pentru calitatea vieții a milioane de persoane care sunt mai vulnerabile în populația noastră. Noi, bun, încă nu am analizat toate amendamentele doamnei Mănescu, însă probabil că vom depune amendamente pentru că considerăm că pe lângă competitivitate, eficiență și rolul IMM-urilor, care toate sunt obiective cu care suntem de acord, dar credem că de asemenea trebuie introdus un element de justiție în acest uh, aviz, Uh, pentru comisia, al comisiei uh, noastre, pentru că aceste elemente de bază ale vieții să poată contribui și cu uh, criterii de eficiență și de calitate pentru întreaga populație și ca licitațiile publice să aibă și o latură socială. Ne-ar părea nouă corect și să nu se ia în considerare doar factorul preț atunci când se atribuie această responsabilitate întreprinderilor. Vrem mai multă calitate și mai multă justiție în uh, achizițiile publice, mai ales pentru bunuri de primă necesitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă cineva dorește să mai ia cuvântul, se pare că nu. Comisia dorește să intervină? Uh, just une, um, observation... Nu, doar o observație generală Comisia mulțumește uh, Comisiei pentru ocupare pentru acest proiect de aviz și e de acord cu opinia doamnei raportoare privitoare la nevoia de a asigura un bun echilibru, pe de-o parte, între nevoia de a promova obiectivele agendei 2020, mai bună inserție socială, inovare, apoi, pe de altă parte, nevoia de a simplifica regulile pentru a nu crea sarcini administrative disproporționate pentru operatorii economici, mai ales pentru IMM-uri. trebuie să ne gândim că e nevoie să utilizăm concepte foarte clare ca să uh, facilităm interpretarea și aplicarea. Și să ne gândim la uh, principiul de nediscriminare și de transparență. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Nu se pare că nimeni nu mai dorește să acum, totuși doamna raportoare. Mulțumesc. Le mulțumesc colegilor pentru intervenții. Aștept, așa cum am spus, uh, uh, să lucrez cu, cu raportorii pe acest uh, document și vreau să îi asigur că voi ține cont de absolut toate punctele de vedere uh, Uh, și de uh, justiție socială și echilibru între uh, principiile stabilite în strategia 2020 și eficiență și cred că vom reuși să, să avem un document final foarte bun în acord și în linia celor ce am prezentat mai devreme. Mulțumesc! Perfect! Perfect! Foarte bine. Bun, am încheiat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Termenul de depunere a amendamentului 4 iulie la orele 12. Examinarea lor va avea loc pe 6 septembrie. Bun, și am încheiat am uh, încheiat pentru dimineața asta, ne reîntâlnim la orele 15 și va prezida doamna Schröter. Uh-huh. Bun, vă doresc poftă bună.